Stimați colegi, vă rog să luați loc ca să putem începe în curând. Mm-hmm. So, wir haben die Reihenfolge heute Morgen wie folgt. Avem următorul program în această dimineață. În primul rând avem raportul Weisgerber, apoi urmează Arsenis, raportul Arsenis, iar apoi raportul Perello. Îi dau direct cuvântul doamnei Weisgerber pentru a ne prezenta proiectul de aviz. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege, stimați raportori din umbră. Am avut deja niște discuții bilaterale cu privire la acest raport pe care vi l-am prezentat înainte de pauza de vară și mă bucur că putem discuta acum. În primul rând, acum despre introducere, directiva privind calificările profesionale e un instrument foarte important pentru creștere și ocupare. Ne dorim să existe o procedură simplificată în ceea ce privește recunoașterea și să fie crescută mobilitatea în Europa pentru că o cincime din cazurile Solvit au de-a face tocmai cu recunoașterea calificărilor profesionale. Mobilitatea e foarte importantă în acest context de șomaș crescut în rândul tinerilor. Există și o lipsă foarte mare de personal calificat în domeniul sănătății. Există anumite domenii care, după părerea mea sau părerea noastră, ar putea fi îmbunătățite și aștept cu nerăbdare părerea colegilor mei. În raportul meu la, pentru Envi am făcut referire la acele profesii din domeniul medical, pentru că acestea sunt de competența noastră. Tot timpul am vrut să am grijă de siguranța pacienților. Acesta este firul roșu din raportul meu. Mobilitatea este foarte importantă, dar e de asemenea important să le acordăm pacienților un nivel crescut de siguranță. Cunoștințele lingvistice, mai ales în domeniul medical, sunt deosebit de importante. Din păcat și în trecut au existat cazuri în care pacienții, din cauza că nu aveau destule cunoștințe lingvistice, au avut, personalul nu avea destule cunoștințe lingvistice, au avut de suferit și chiar au murit. Trebuie să existe teste lingvistice, atât în scris cât și verbal, cu niște criterii. Acestea trebuie să fie obligatorii. Probleme există în propunerea comisiei în următoarele caze pentru că se cere verificarea unei limbi străine. Din discuțiile cu raportorii din umbră și cu doamna Brepulț, am devenit sensibile la o problemă, există țări ca Belgia și Luxemburgul, unde există mai multe limbi oficiale, iar acest lucru este problematic. Așa că voi face amendamente corespunzătoare astfel încât să îmbunătățim formularea comisiei. Ce se întâmplă cu un medic german care dorește să uh, profeseze în Olanda, dar vorbește doar franceză, de exemplu. Apoi, în ceea ce privește mecanismul de alertare și acesta este foarte important pentru asigurarea mm, siguranței pa- pacienților. Și domnul Lize și domnul Grotes au uh, menționat faptul că există medici care și-au pierdut uh, dreptul de a practica într-un stat membru, dar pot să practice după aceea în alte state europene. Acest uh, mecanism e important nu doar pentru medici, pentru moașe și infirmieri, ci pentru, și, și pentru celelalte profesii din domeniul medical. trebuie să fie incluse și persoane care au o influență asupra sănătății publice Există și directiva ser privind serviciile, unde există și aici criterii, deci poate fi extins acest domeniu. Apoi, mai există cazul în care există diplome de facultate falsificate și acest mecanism de alertare poate să elimine și această problemă. Cardul profesional este punctul principal din propunerea comisiei. Salut propunerile făcute de doamna Rod Berend. Propunerea comisiei este una foarte bună în acest sens. Însă cred că trebuie să fie menținut uh, caracterul voluntar al acestor carduri. Apoi, țara de origine cât și țara de primire trebuie să se implice în sistemul de recunoaștere. Recunoașterea calificărilor în, trebuie să fie făcută și în statul gazdă. Mă interesează și în acest sens părerea colegilor. Există niște uh, termene stabilite destul de scurte. E, sunt, vedem în propunerea comisiei că există o, un termen foarte scurt pentru recunoaștere și aici intervine și validarea implicită. În cazul în care această uh, această validare implicită se face automat este foarte problematic pentru pacienți. De aceea avem articolul 4D care, in, în care discut despre validarea implicită. Și raportarea de fond, doamna Bagnon, merge cam în aceeași direcție pe acest subiect. Ne aflăm tot pe aceeași uh, cale cu raportorul principal în ceea ce privește accesul parțial. Și aici ținem cont de siguranța pacientului. Acest acces parțial, mai ales în sistemul medical, e problematic, pentru că există această mm, uh, recunoaștere automată, există niște cerințe minime în ceea ce privește formarea, acestea apar în directivă. Eu cred că accesul parțial mai ales pentru profesiile medicale sectoriale, nu prea are sens. De aceea am introdus aici o, o excepție. Aș dori să spun, probabil pe, pentru unii colegi din PPE e ceva surprinzător, însă mobilitatea este cea care se află în centru. Eu sunt foarte deschisă dacă vor exista altfel de majorități, S-ar putea să se deschidă totuși mai mult acest acces pentru pacienți, însă vreau să văd ce părere au și colegii din celelalte grupuri politice. Apoi, cerințe minime de formare. Acestea sunt baza pentru recunoașterea automată a profesiunilor sectoriale. Există niște cerințe minime pentru medici, medici dentiști, veterinari, asistenți medicali, moașe și și uh, infirmieri. Cred că majoritatea asociațiilor profesionale din statele membre și-au și -au exprimat dorința ca pe lângă cei 5 ani și în ceea ce privește asigurarea calității, ar trebui să existe același termen de, de ore pentru, a, pentru certificare și pentru dentiști ca pentru medici. E un punct important și vreau să știu și părerea colegilor, apoi la, infirmier, la farmaciști, iar apoi voi ajunge și la asistente. Pentru mine e un punct foarte important. Există o listă de ocupații pentru farmaciști care nu oglindește situația actuală. De aceea, în proiectul meu de aviz, am făcut o actualizare a acestei liste pentru farmaciști. Apoi, acea perioadă de șase luni de practică trebuie să fie integrată în studiu, într-un mod flexibil. E foarte important acest aspect pentru țările scandinave. Comisia a propus o regulă în care această practică se poate face doar într-un anumit interval de timp, dar eu cred că aici trebuie să acordăm flexibilitate statelor membre. Așa cum am spus, e un punct important pentru țările scandinave. Apoi, mai am uh, clauza de 3 ani pentru uh, farmaciști, aceasta apărea în fosta directivă. Statele membre nu sunt ob, obligate să să recunoască um, certificatele între 3 și 9 ani ale farmaciștilor. Statele membre au o obligație doar atunci când un farmacist a stat cel puțin 3 ani într-un stat membru și a activat într-o farmacie, a avut deja o activitate de 3 ani. Acest aspect e unul care trebuie inclus. Și acum foarte pe scurt despre asistentele medicale. Tema este una controversată, am discutat foarte mult cu colegii mei și există această propunere a Comisiei de 12 ani de pregătire generală pentru asistenți medicali. În Europa există două feluri. Există această cale cu 12 ani de pregătire sau o pregătire academică care trece de cele... Sunt 10 ani de școală obligatorie, iar apoi continuă cu această pregătire academică. E vorba de o pregătire specială. Apoi, important e combinarea teoriei cu aspectele practice. Se predă mult mai multă teorie. De exemplu, în uh, Germania, uh, Există un anumit, ore de, un anumit ore de teorie care diferă de ceea ce se întâmplă în altele state. Apoi există o hotărâre a Parlamentului din anul 2011, o rezoluție, în care s-a hotărât să fie crescută această parte teoretică acest tip de educație e unul de succes în statele membre în care există. Acolo șomajul în rândul tinerilor e destul de scăzut. A existat și o audiere în Comisia Competentă pe, pe Fond în acest sens. Țările de jos, Malta, sunt alte țări care au o problemă cu acest termen de 10 ani. Dacă scriem cel puțin 10 ani în textul nostru, atunci statele membre au posibilitatea să intervină și ele. De exemplu, în Italia, colegii italieni mi-au spus că în Italia există mai mult de 10 ani, 13 ani de pregătire școlară de bază. Acesta va aceste dispoziții vor rămâne. Acum aștept cu interes părerea colegilor mei. Vă mulțumim, doamnă Weisgerber, și acum trecem la raportorii din umbră. Primul are cuvântul domnul Perelo. Grazie, Prima di tutto vorrei ringraziare... Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc raportoarei care prin documentul elaborat ne oferă diverse puncte de reflexie și alimentează o dezbatere interesantă. Din motive de lipsă de timp, mă voi opri doar la anumite aspecte pe care le consider a fi prioritare în acest dosar. Condițiile minime de acces la formare pentru a deveni asistentă medicală și moașă. Uh, Uh, e vorba de amendamentul 32, prin care raportoarea continuă să se mențină la 10 ani perioada de formare generală școlară înainte de a uh, avea acces la formarea spe specializată de uh, asistentă medicală. Eu nu sunt de acord cu colega și sunt de acord cu Comisia Europeană, deci pentru o perioadă de 12 ani. Ă, aceasta se justifică în lumina evoluțiilor întâmplate în sectorul medicinii, medicinei și în sectorul paramedicilor și exigențelor sanitare apărute ca urmare a unor terapii mai complexe și a dezvoltării tehnologiilor. E adevărat că calitatea de asistent ă, medical și de moașă depind de formarea de specializare, de specialitate, mă scuzați, dar e la fel de adevărat că să acces la o formare de nivel mai înalt, la o vârstă mai matură și cu un parcurs mai îndelungat în școală, permite o uh, practicare mai bună a profesiei. Să nu pierdem din vedere că e vorba de o profesie uh, care înseamnă să vii în contact direct cu bolnavul și atunci trebuie asigurate condițiile pentru ca cine practică această profesie să o poată practica în cele mai bune condiții pentru sănătatea cetățenilor noștri. A, se exclude orice dubiu de a putea uh, menține o perioadă de 12 ani pentru cei care doresc să, de 10 ani, mă scuzați, pentru cei care doresc să practice în țara de origine și 12 pentru cei care doresc să uh, își practice profesia în altă țară. Condiția sine qua non pentru a obține recunoaștere automată e că aceasta să fie bazată pe armonizarea la nivel european. V-aș reaminti că acum în 23 din 27 de state membre, perioada de școlarizare e de mai mult de 10 ani. Ba chiar în Italia, după cum spunea raportoarea, e de 13 ani. N-aș vrea să se propună alternative care să poată submina uh, armonizarea aceasta. Și nu înțeleg nedumeririle strânite de propunerea Comisiei. Cât despre sistemul de alertă rapidă bazat pe sistemul IMI, propunerea Comisiei nu e reluată în documentul raportoarei și suntem uh, de acord cu toții. Cred că acest principiu trebuie consolidat printr-un articol specific, pentru că este un mecanism foarte important pentru că autoritățile competente din toate statele membre trebuie să știe exact uh, cui uh, anume a fost interzisă exercitarea profesiei. Și, în fine, cer clarificări colegei pentru a înțelege mai bine motivul amendamentelor sale care vor să elimine actele delegate. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Perello. Și acum au cuvântul liberalii. Doamna nu e în sală, atunci doamna Iana Kudakis. Thank you. Um, well, firstly, I'd like to thank... Mulțumesc. Mai întâi vreau să-i mulțumesc raportorului pentru o opinie echilibrată, care reprezintă un bun punct de plecare pe acest domeniu. Uh, în rezumat, sunt trei zone. Limbaj, calificări și alerte. Pentru mine acestea sunt prioritățile. Principala preocupare legată de limbă și de alerte pe care raportorul a abordat-o parțial. Recent a existat un caz în Marea Britanie care sublinează aceste îngrijorări legate de capacitățile lingvistice ale unor profesioniști în domeniul sănătății din alte țări membre. Și când vorbim de limbă, ne gândim la limbă literal, dar și spiritul uh, cuvântului, care poate să însemne multe lucruri. De exemplu, uh, înțepături în picior nu înseamnă că ai ace înfipte în picior, deci simt că am ace în picior nu înseamnă că chiar am ace în picior. Uh, Așadar, noi suntem, sigur, uh, angajați față de eliminarea barierelor pe piața unică și față de libertatea unor de a lucra pe, în toate statele membre. Suntem de acord cu direcția generală a propunerii Comisiei de a reforma directiva existentă. Salutăm că nimic din propunere nu încalcă drepturile angajatorilor de a verifica uh, capacitățile lingvistice ca parte a procedurilor normale de recrutare și apreciem sugestiile că aceasta uh, se aplică doar persoanelor care are că prevederea care spune că acesta se aplică doar persoanelor care are contact direct cu pacienții s-a eliminat din uh, reformare. Totuși, credem că propunerea rămâne un pic confuză și cred că trebuie clarificată și o să fac amendamente, în special cerința ca verificările lingvistice să reflecte diferitele structuri de îngrijire a sănătății a diferitelor state membre. Totuși, cred că această verificare să fie întotdeauna uh, Uh, gratuită plasează o povară prea mare asupra statului care importă, să zicem așa, foarte mulți profesioniști în domeniul sănătății. Voi sugera ca astfel de costuri să fie rezonabile, proporționale și non-discriminatorii. Și în fine, în ce privește mecanismul de alertă, menționat de propunere. Sunt de acord că el previne uh, ca practicieni incompetenți să caute slujbe prin toată Europa. Aș vrea ca prevederea să se extindă pentru a acoperi toate zonele majore, incluzând și cele care uh, ajung la excluderea din registrul profesioniștilor. Și în afară de acestea o să mai facem și alte amendamente mai puțin uh, importante, dar în general susținem propunerea în forma sa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule eh, președinte, ca eh, raportor din Umbar pentru Vers și EFA, eh, aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru raport. Cred că e foarte clar, e foarte de detaliat și cred că abordează o serie de chestiuni foarte importante. Aș vrea să mă concentrez pe eh, cele două probleme mai importante pe care noi am vrea să le vedem și mai mult explicitate în text. Înțelegem cât de importantă e calitatea în sănătate și există aici un, o problemă centrală. Cum poate fi această calitate convertită în practică? Pentru mine asta înseamnă calitate în ce privește training, trainingul personal, care trebuie să fie suficient de lung și de intensiv, și, pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că îngrijitorii au uh, capacitățile lingvistice necesare pentru a putea să lucreze în regiunea în care uh, se află. Și aici aș vrea să mă refer la două probleme din propunerea curentă. Mai întâi, pregătirea doctorilor. La punctul 24, unde se sugerează ca durata minimă de pregătire să fie redusă de la 6 la 5 ani în Flandra, ci în Valonia. Abia anul acesta am redus durata de la 7 la 6 ani. Și dacă ar fi să coborăm la 5 ani, asta ar fi foarte prost văzut de universități, și, pentru că oamenii consideră că asta ar însemna că va exista o lipsă de practică clinică și o lipsă de echilibru și se consideră că dacă ar fi să se reducă uh, pregătirea de bază, adesea perioadele de specializare sunt de fapt lungite și atunci durata generală tot aceeași rămâne. Înțeleg că este o dificultate și pentru alte state membre și aș vrea să cer Comisiei să ne ofere mai multe informații în legătură cu care stat membru are perioade de pregătire de șase ani pentru doctor și, de asemenea, să mai întreb și altceva. Ultima propoziție din alineatul 2, cum o interpretăm? Pentru că uh, sub supravegherea unei universități, asta spune textul, dar uh, doar pentru pregătirea practică, nu și pentru teorie, cum e? Aș face cu siguranță un amendament ca să rămânem la perioada de șase ani și această uh, propoziție să acopere mai mult decât ce este sugerat de către raportor în amendamentul uh, făcut. Apoi, articolul 53 Am discutat uh, adesea problema aceasta. E important să ai uh, cunoaștere corespunzătoare a limbii de comunicare um, și pentru siguranța pacientului și mă bucur să văd că raportoarea s-a ocupat de asta. Peste vară, în presa flamandă au fost câteva articole în legătură cu această chestiune și cred că concluzia e foarte clară. Lipsa uh, de cunoștințe lingvistice poate crea probleme în ce privește și diagnosticul. Și articolele 55-56 e important ce spun ele, și anume că aceste capacități lingvistice să fie testate. Ce, ce capacități lingvistice trebuie să fie testate. Cred că propunerea Comisiei e destul de ambiguă din acest punct de vedere. S-ar părea că aplicantul ar putea alege pur și simplu între cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Sigur, îngrijitorii ar trebui să fie capabili să vorbească limba regiunii în care lucrează și cred că asta este o preocupare pentru câteva state membre. De asemenea, am o altă întrebare pentru Comisie legată de excepțiile care pot fi uh, scutirile care pot fi oferite pentru pregătirea specializată. E vorba doar de partea academică a pregătirii. Vă mulțumesc foarte mult și uh, sper să avem o cooperare constructivă cu raportorul și raportorii din umbră. Domnul Peter Lize are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc Aniei Weisberger pentru, după părerea mea, un uh, proiect de raport foarte bun. A discutat deja despre medici care își pierd în alta calificare. A existat uh, un caz în țările de jos unde i s-a retras certificatul unui medic, dar în Germania a reușit să își practice în continuare meseria. Acest lucru trebuie neapărat corectat. Apoi, în ceea ce privește studiile de farmacie, cred că trebuie să fim mai flexibili și cred că nu ține de Uniunea Europeană, ci intră aici, sub, intră aici principiul subsidiarității. Practica, da, ar trebui să fie împărțită pe parcursul studiului. Nu putem, cred că nu ar trebui să le interzicem o asemenea abordare statelor membre. Foarte important pentru mine și pentru foarte mulți cetățeni din țara mea are de a face cu formarea asistenților medicali și a moașelor. În Germania lucrurile stau diferit. Nu putem fi de acord cu propunerea comisiei și de aceea salut modificările aduse de doamna Weisberger. Și pentru doamna Merkel acest subiect e foarte important și s-a implicat foarte mult în subiect. Toate organizațiile din Germania, din acest domeniul profesional, își doresc să rămânem la acest, această condiție cu perioada de școlarizare de 10 ani. Desigur, putem discuta, putem avea o altă poziție, însă în Germania există o formare proastă a asistentelor medicale pentru că după 10 ani de școală pot să începe cu educația specializată. Eu am lucrat foarte mult în meseria mea ca medic cu asistențele medicale, pot să spun că educația este bună și nu ține cont de faptul că persoana are sau nu o diplomă de bacalaureat și așa mai departe. De aceea, eu țin să sprijinim propunerea făcută de doamna Ania Weisberger. Doamna Rodbern are cuvântul. Mulțumesc. Vă rog Vă rog pe toți să încercăm să facem ceea ce trebuie noi să facem aici, și anume legislația europeană. Nu dorim să se oglindească aici legislația germană, belgiană sau italiană. Obligația noastră e să facem acte legislative care să fie valabile pentru toate statele membre. Am analizat propunerea Comisiei, raportul doamnei raportor și apoi mă gândesc, e bună propunerea Comisiei? S-a discutat deja despre anumite puncte. Eu încep cu ultimul pe care l-a menționat și domnul Lize, care e important pentru mulți dintre noi și anume în ceea ce privește perioada de școlarizare pentru asistente. Doamna Weisberger, la numărul 30, are amendamentul privind acest aspect, în caz că colegilor le să-l citească. După 10 ani de perioadă de școlarizare generală sau 13 ani, nu asta e ce e important. Important e următorul fapt. Ne dorim ca să devină medic, uh, să devină asistent medical sau infirmier doar o persoană care are o diplomă de bacalaureat, dacă trebuie să-și continue studiile la o universitate, asta ne dorim. Dacă nu, și eu cred că nu asta ne dorim, ci, de fapt, ne dorim ca și cineva care nu are cea mai înaltă calificare profesională să facă acest lucru. Și atunci cum ajunge Comisia la acest termen de, 12, de 13 ani? Și ajungem la următoarea întrebare. Sistemele educaționale din statele membre nu sunt armonizate. Există anumite state membre în care există un an de școală obligatorii. De exemplu, 2 ani. În alte state membre nu există. În alte state membre, școala începe de la 6 ani, iar apoi, după 12 ani în școală, există posibilitatea de a se merge la universitate după bacalaureat. Apoi, după 10 ani, pot să își continue studiile. Eu cred că propunerea comisiei e proastă în acest sens. Am încercat să găsesc undeva o definiție pentru perioada, de școlariza... perioada generală de, școli... de școlarizare, însă nu am găsit o asemenea definiție. Dacă există, spuneți-mi, vă rog, unde să o caut. Dacă lucrurile nu stau așa, atunci vreau să știu cum arată această situație în cele 27 state membre? Arătați-mi un tabel, pur și simplu. Dacă nu văd acest tabel, înseamnă că nu s-a lucrat bine. Eu nu sprijin propunerea Comisiei, pentru că nu oglindește situația existentă. Nu știu care e situația în Italia. Colegul nostru ne spune că se fac 13 ani de școală, dar poate că există o parte din educație înainte de cei 6 ani la care se începe școala și probabil italienii la 19 ani pot să înceapă această formare specializată, dar nu știm, nu știm cum arată sistemele educaționale în statele membre. Așa că, pe timp, eu, în, în acest moment, eu sprijin abordarea doamnei Weisgerber, nu pentru că sprijin ceea ce se întâmplă în Germania, ci pentru că trebuie ca oamenii să aibă posibilitatea să facă această pregătire și fără uh, de o diplomă de bacalaureat. Acum o să dorim să obligăm și pompierii să aibă o diplomă de bacalaureat. Apoi, în articolul 1 găsim următoarele. Eu sprijin cardul profesional și nu sunt de acord cu doamna raportor care dorește să fie pe bază voluntară. Am auzit cele spuse de domnul Peter Lize, un uh, medic care își pierde dreptul de a profesa în Germania, profesează într-o altă țară. Ei bine, dacă va exista această dispoziție, astfel de cazuri vor fi evitate. Amendamentele 5, 8 și așa mai departe nu le sprijin. Nu sprijin poziția raportoarei nici în amendamentul 15 în ceea ce privește recunoașterea diferitelor tipuri de profesiuni din domeniul medical. Noi ne dorim ca anumite specializări mult mai bine uh, realizate în alte stat membre să fie recunoscute, pentru că ne dorim să facem un pas înainte și nu înapoi. Cred că în anumite puncte va trebui să mai venim cu amendamente și îi rog pe toți colegii să comunice și, și cu cei din Cominia INTA, pentru că probabil și acolo există alte păreri. Mulțumim, doamnă Dagmar Rodberand. Și acum salut uh, cu plăcere o, un grup de vizitatori care se află astăzi alături de noi. Bine ați venit în comisia noastră astăzi! Doamna de Lange, mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu vom mai repeta ce s-a vorbit aici. S-a vorbit de 10 ani, de 12 ani de pregătire școlară. Uh, eu aș dori să explic de ce nu sunt eu de acord cu această propunere a Comisiei. Să luăm cazul unui spital uh, județean, să spun așa, din țările de jos. Acolo, de exemplu, la secția de pediatrie există 30 de uh, asistente, dar doar 4 sau 5 dintre acestea îndeplinesc toate condițiile comisiei și cred că aceste condiții nu au nimic de a face cu calitatea. E vorba doar <clears throat> doar de uh, condiții pur birocratice. Cineva într un birou a spus asta se poate, asta nu se poate. Eu aș solicita responsa... Nu, uh, de fapt aș putea întreba responsa- pe responsabilii din acest uh, spital dacă pe ei care interesează acest certificat de studii secundare. Nu, eu cred că ceea ce interesează pe toată lumea e ca aceste infirmiere să-și facă bine treaba și eu prefer ca cineva care a făcut 10 ani și apoi încă 4-5 ani de formare uh, pentru a deveni asistentă medicală să își facă bine treaba, să aibă cunoștințe bune, practice și cunosc mai bine cum să treaba într-un spital decât cei care fac studii superioare și cunosc doar teoria și practica deloc. De exemplu, cum să găsești o venă da, în brațul unui copil. Uh, Poate că cineva care vine de pe, direct de pe băncile universității, care n-a făcut deloc practică, poate intra în panică totală și nu poate nici uh, să facă o injecție. Și uh, poate că comisia se va gândi la aceste lucruri. Poate că cineva care poate face uh, așa cum trebuie o injecție nu corespunde criteriilor stabilite de comisie. Și vă rog, vă rog să vă rog pe cei de la Comisia Europeană să se ducă la fața locului și să vorbească cu cei din spitale și apoi să tragă concluzii, pentru că nu îmi doresc acest sistem, pentru că sistemul actual e un bun sistem de formare și funcționează și nu vreau să-l aruncăm la gunoi. Și dacă Comisia nu schimbă această comisie, atunci, acea, ă, dacă Comisia nu schimbă această propunere, atunci această propunere trebuie aruncată la gunoi. Cuvântul doamna Hübner, după aceea domnul Prodi, Zeber, doamna Heimers. Cam atât avem pe listă și cu asta închid lista de vorbitori. Bun, s-a închis. Doamna Hübner. Mulțumesc. Mă bucură de faptul, mă bucură faptul că mulți uh, colegi ai mei sunt uh, de aceeași părere cu noi uh, polonezii. În Polonia, problema principală e recunoașterea calificărilor asistentelor medicale în alte țări. Conform articolului 23, ar trebui ca acest lucru să fie făcut Uh, în mod unitar, pentru că, sigur, după cum s-a spus aici, există sisteme diferite. Există 8 mm, ani de școlarizare generală și 5 ani de uh, formare specializată și cu multe uh, aspecte practice și oamenii care urmează acest parcurs de școlarizare uh, știu exact cum să îngrijească bolnavii. Uh, nu putem uh, să le pedepsim pe aceste asistente pentru că s-au format în acest sistem, care este diferit de cel propus de comisie. Apoi articolul 33 uh, vorbește de condiții uh, speciale. Noi credem că alineatul 3 ar trebui menținut. Se referă la recunoașterea ă, diplomelor asistentelor poloneze, mă rog, diplome care s-au eliberat înainte de aderarea Poloniei la Uniunea Europeană. Apoi sistemul de educație s-a schimbat, există 10 ani ă, de școală obligatorie plus 3 ani de ă, școlarizare specializată, dar nici acest sistem nu este recunoscut de comisie și de aceea modernizarea sistemului de recunoaștere a calificărilor înseamnă o uh, consolidare a eficienței în piețe interne și asta înseamnă și că uh, libertățile noastre de bază vor fi mai bine respectate, dar asta doar cu condiția să se recunoască calificările obținute și înainte de aderarea unor anumite state la Uniunea Europeană. Nu putem să-i pedepsim pe cei care s-au format într-un sistem diferit. Eh, eu nu cred că asta ar corespunde așteptărilor cetățenilor legate de eh, trata, eh, tratamentul egal al lucrătorilor. Încă un moment, domnule președinte, vă rog. Deci, nerecunoașterea diplomelor asistentelor din Polonia nu este justificată. Toată lumea trebuie tratată egal și aceste asistente își fac meseria la fel ca cele din Occident și conform legii polone, asistentele medicale au datoria de a-și uh, menține la zi cunoștințele. Mulțumesc! De colegă Prodi. Eh, grazie. Domnul Prodi, mulțumesc, uh, domnule președinte, foarte pe scurt. Aș dori să reamintesc că decizia din decizia italiană nu a fost uh, luată așa doar teoretic, ci a fost rezultatul unei constatări practice, și anume activitatea activitatea uh, cadrelor sanitare a devenit mai complexă și atunci și asistentele medicale și infirmierii trebuie să aibă o calificare adecvată. Pe de altă parte, ieri noi am votat uh, un document privitor la Orizontul 2020 care prevede niște schimbări radicale în terapii. Așadar, e necesar ca și infirmierii și asistenții medicali să-și uh, sporească cunoștințele, inclusiv teoretice. Și uh, aș vrea să vă reamintesc acest aspect. Anume, îngrijirile de sănătate devin din ce în ce mai complexe și atunci și personalul de specialitate trebuie să uh, urmeze un proces de formare mai profund și plus că are și treptat, are și răspunderi uh, mai mari personalul acesta și trebuie să ținem cont de acest lucru. 12 ani cred că este un interval de timp foarte bun. Bine, putem și noi trece de la 13 la 12, însă eu v-aș reaminti că situația e foarte complexă și va deveni încă și mai complexă pe viitor. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Richard Zeber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca excelentă. Unii colegi se au, au uh, criticat foarte mult propunerea comisiei. Dar importantă cred că e practica, aceasta e componenta principală. În special în țări ca Germania și Austria există niște standarde foarte mari în politica de sănătate și există și această educație duală care e importantă pentru că serviciile pentru cetățeni de sănătate sunt uh, centrul. Doamna Rodberent ne-a vorbit despre perspectiva pe care o are, însă ceea ce ne-a spus nu funcționează și pentru domeniul medical. E clar că aici regulile trebuie să fie înăsprite. E clar că trebuie să găsim o soluție. Cetățenii noștri așteaptă o soluție. Recunoașterea automată e foarte importantă pentru o piață internă europeană. Există foarte multe petiții, există foarte multe plângeri la autoritățile europene pentru că această recunoaștere nu funcționează. Cred că avem nevoie de o abordare pragmatică și în ceea ce privește practica, pentru că are un rol central. Același lucru l-am făcut și în alte regulamente. Și de aceea acești 12 ani de școlarizare nu pot fi comparați cu practica. Nu cred că trebuie să fie schimbat acest termen, crescut acest termen, astfel încât să ne asigurăm că cetățenii vor avea un tratament foarte bun. Faptul că ai nevoie de un nivel academic pentru a te specializa nu cred că reflectă realitatea din teren. Iar pe pacienți așa ceva nu i-ar ajuta deloc, pentru că ei au nevoie de oameni care lucrează direct cu ei. Trebuie, ar trebui introdusă în acest caz o, cu, nouă, o, cu totul altă categorie. Comisia ar trebui să se pună în situația unui pacient care merge în uh, diferite state membre. Mergeți în Germania, Irlanda, Austria, încercați și apoi spuneți-ne unde ați fost îngrijiți cel mai bine și veți vedea că acelea care au un sistem de educație dual sunt în uh, poziția cea mai bună. Mulțumim, doamna Reimer, să are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru uh, proiectul de raport prezentat. Cred că exist, vreau să-mi aduc și eu aportul în ceea ce privește cerințele lingvistice. A existat în regiunea mea un caz foarte grav. De aceea eu cred că e nevoie de niște cerințe în ceea ce privește cunoștințele lingvistice față de ceea ce există până acum. Însă trebuie să avem grijă să nu mergem prea departe, să evităm orice fel de discriminare. Trebuie să existe siguranță, este foarte clar, dar trebuie ca și schimb, ca mobilitatea în Europa să fie sprijinită. În Germania, dar și la mine în regiune, lipsesc foarte, lipsește foarte mult personajul calificat, mai ales în ceea ce privește îngrijirea vârstnicilor. În Spania există personal foarte bine pregătit care și-ar dori și ar lucra cu plăcere la noi am angajat uh, asistenți spanioli pentru îngrijirea vârstnicilor. Aceștia au fost primiți, pacienții au fost și ei foarte mulțumiți și familiile și colegii spun că au făcut o muncă foarte bună. Iar acum apar dintr-o dată aceste cerințe lingvistice, iar lor li s-ar interzice să lucreze mai departe. Nici așa ceva nu poate să se întâmple, pentru că vom face exact inversul față de ceea ce ne dorim. Ne dorim o mobilitate a forței de muncă, ne dorim să trecem de criza financiară și ne dorim să, îi ajută, să ajutăm acele state membre în care există un șomaj foarte ridicat, există nevoie de personal calificat în alte stite, state membre. Dacă avem niște directive foarte stricte, atunci vom împiedica toate acestea și noi nu ne dorim ca oamenii să fie frustrați de ceea ce se întâmplă în Europa. Mulțumesc, spune domnul președinte, a fost o dezbatere foarte interesantă, am închis lista vor vorbitorilor. Imediat vă voi da cuvântul. Dacă am ascultat intervențiile de până acum, am văzut că pregătirea generală școlară joacă un rol important. Dacă ne uităm la problemele din Uniunea Europeană, la șomajul în rândul tinerilor în unele state e de 50%. În state în state unde perioada de școlarizare e de 10 ani pentru a ajunge la o anumită calificare, acolo șomajul e undeva la 8%. Propunerea e una cu intenții bune și anume de a încadra mai bine perioada de școlarizare. Dacă ne uităm la situația în sistemul medical, dacă ne uităm cu ce avem de luptat, cu niște presiuni foarte mari legate de costuri, atunci părerea mea personală e următoarea. Avem nevoie, avem deja asistenți medicali foarte bine pregătiți și ne trebuie un program de pentru a îi ajuta. Vorbim aici de niște persoane care sunt prost plătite, care nu au un nivel suficient de pregătire. Și acest lucru se întâmplă atât în spitalele private cât și în celelalte spitale. Iar comisia nu a ținut deloc cont de acest element. Nu pot decât să spun că cu toții suntem uh, sfătuiți bine. Acest proiect al doamnei Weiss-Gerber este unul bun Trebuie discutat despre el și cu colegii de la IMCO, astfel încât să nu ajungem într-o situație proastă. Niciodată nu am primit atâtea scrisori, atâtea telefoane, câte am primit în legătură cu acest raport, de la primari, de la clinici private, toți își fac griji foarte mari în acest moment. Așa că trebuie să ne gândim foarte bine, să vedem cum trebuie să acționăm. Ceva ce e gândit bine să fie bine pus în aplicare. Să avem asistenții care îndeplinesc uh, aceste standarde pe care ni le-am propus noi aici. Dar faptul că aceste persoane sunt uh, foarte prost plătite și acesta trebuie rectificat trebuie să mai discutăm și cu colegii de la IMCO. E clar, ne dorim o îmbunătățire, dar sunt destul de sceptic în ceea ce privește documentul asupra care lucrăm acum. Și acum are cuvântul Comisia. Vă rog. Uh, Thank you, Chairman. I would like to thank uh, the committee, the rapport... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc raportorilor și membrilor uh, care au luat cuvântul pentru că au făcut comentarii foarte utile. După cum știți, discutăm propunerea noastră cu statele membre și toate sugestiile și toate comentariile noastre sunt foarte utile în a reforma textul care sperăm va fi adoptat anul viitor. Evident, în timpul disponibil nu pot răspunde la toate întrebările, am uh, ales câteva ca să vă dau câteva reacții pentru a vă ajuta în discuțiile uh, dumneavoastră și în formarea opiniei noastre. În primul rând, ca, cadrul profesional european. Primul lucru care trebuie reținut e că vorbim de un card care demonstrează recunoașterea calificărilor europene. Cardul nu este o licență de practică, asta este un pas adițional, este doar o recunoaștere. Deci tot ceea ce facem, fie și chiar și uh, autorizarea tacită, este o recunoaștere a calificărilor profesionale, nu o autorizație de practică. În al doilea rând, în ce privește termenele lucru foarte important. Cardul se va introduce și va fi un sistem închis. Există întârziere acum pentru că uh, statele membre cer uh, clarificări de la uh, emițător. Pe când acest sistem va fi un sistem închis, toate autoritățile se vor cunoaște una pe alta și vor opera împreună. Și statul de origine va oferi de la început un certificat conform căreia documentele sunt valide, autentice, etc. Deci ca să nu mai existe multe din întârzierile actuale. Acestea vor înceta să existe. Și din acest motiv, Comisia a propus termene mai scurte pentru că s-a întâmplat ca și după un an autoritățile să nu dea un răspuns. Deci a fost un profesionist care a vrut să se mute a făcut o cerere și statul de origine nu a dat niciun răspuns timp de un an. Și ținând seama că sistemul va fi unul închis și că va trebui să luăm în considerare nu doar uh, autoritățile, ci și partea profesională, am propus niște termene mai uh, scurte. Am înțeles totuși și înțelegem că nu trebuie să fim fixiști în această chestiune și că trebuie să avem o abordare foarte practică a termenelor și să vedem dacă putem oferi o revizuire a termenelor ca să dăm totuși mai mult timp sau să avem o perioadă de suspendare în caz că uh, unele autorități doresc uh, informații suplimentare. Deci aceasta e o problemă foarte importantă pe care vreau să o menționez. În al doilea rând, da, problema accesului parțial. Înțelegem că e o problemă foarte sensibilă și ținem cont de comentariile dumneavoastră și preocupările noastre legate de profesioniștii de sănătate. Există două probleme care trebuie abordate. După părerea noastră, persoana care poate beneficia de acces este cea care este deja complet calificată în statul membru de origine. Din acest motiv, pentru toți profesioniștii care sunt acoperiți de regimul automat al recunoașterii, aceștia n-ar trebui să fie guvernați și de accesul parțial. Deci dacă ești pe recunoaștere automată, nu mai ai nevoie de acces parțial pentru că ai acces total. Din acest motiv nu am menționat acest lucru în propunerea noastră, dar asta este absolut evident, cel puțin pentru noi. Însă uh, acceptăm sugestia raportorului și vom încerca să clarificăm mai mult. În al treilea rând, problema limbii. E o problemă foarte importantă. Și suntem foarte conștienți și foarte atenți la preocupările care au fost exprimate. Dacă ne uităm la directiva actuală, există obligația profesionistului de a avea capacități lingvistice potrivite, dar nu orice capacități, ci cele care, cele care îi permit pentru a exercita profesia. Deci directiva prevede deja că pentru fiecare profesie se prevede obligația unui nivel potrivit de capacități lingvistice. Noi am presupus în propunerea originală că statele membre, conform practicilor proprii, să organizeze testele acestei capacități, proporțional și așa mai departe. Și am lăsat această chestiune la latitudinea statelor membre, dar am realizat că unele state membre au mers mai departe în sensul că n-au mai cerut nici măcar teste, absolut deloc. Deci ideea acestei propuneri este să ne asigurăm că statele membre pot cere teste, dar sigur că acestea n-ar trebui să fie împăvărătoare, disproporționate, etc. Deci ce încercăm să facem este să găsim un uh, echilibru în legătură cu regiune și limbile. Dacă cineva vrea să lucreze în Flandra, conform directivei, trebuie să aibă capacitățile lingvistice capabili, care să-i dea permisiunea să lucreze în acea regiune. Deci trebuie să fie capabil să vorbească olandeza sau flamanda. Este absolut evident. Deci nu poate să spună, a, eu vreau să mă duc în Flandra, dar vorbesc franceză sau germană și să fiu testat în germană. Deci nu are niciun sens. Deci cred că pentru noi, asta este evident, pe de altă parte, trebuie să păstrăm proporționalitatea. Deci dacă vrea să lucreze în Flandra, îi se poate cere să vorbească și germană și franceză, dacă nu vrea să practice în Franța sau în Valonia? Deci aici trebuie să găsim un echilibru și suntem bucuroși să colaborăm cu dumneavoastră pentru a găsi formularea potrivită. În ce privește alertele, am avut o prevedere specifică în directivă privind uh, alertele și cred că asta răspunde la o neînțelegere și anume că există o prevedere în directivă Și ajungem aici la o profesie, doctorii. De ce am propus 5 ani și nu 6? Dacă ne uităm la directiva actuală, e 6 ani sau 5500 de ore. În cele mai multe state membre, aceste chestiuni au fost aplicate împreună. 6 ani și 5500 de ore. Dar sunt un sau două state membre care au luat literal prevederea și au deja o pregătire de 5 ani și 5500 de ore. Și ce am vrut noi să facem a fost să ne asigurăm că este clar că această pregătire este acoperită de regulile directivei. Totuși, înțelegem problemele care au fost ridicate de unii membri și vom fi dorni să discutăm în continuare. Și acum ajung la ultimul punct pe care aș vrea să-l comentez, legat de asistentele medicale. Am discutat acest, această chestiune bilateral cu mulți membri ai Comisiei și cred că, până la urmă, vedem că trebuie să găsim un compromis acceptabil pentru toată lumea. Totuși, dați-mi voie să spun câteva lucruri în legătură cu motivul pentru care am făcut propunerea. Nu e o chestiune de pregătire, dacă am pregăt- prefera uh, pregătirea universitară sau nu. E mai degrabă o problemă de maturitate. De ce am spus că trebuie să ai nevoie, ai nevoie de persoane mature. Pentru că uh, activitatea devine din ce în ce mai complexă. Dar să nu uităm că am spus 12 ani sau echivalentul. Și asta e un lucru care a fost uh, pierdut. Deci nu am spus 12 ani punct. Am spus 12 ani sau echivalentul. Poate să fie 10 ani, de fapt în echivalent 12 ani. Deci nu este legat de mm, pregătire de bună sau de proastă calitate. Conceptul era cu totul altul și nu se sugera că școala profesională e mai bună sau mai proastă decât pregătirea universitară. Asta e la latitudinea statelor membre și rezultatul este cel care contează. Cum spuneam, înțelegem toate aceste preocupări, vom discuta, vom încerca să găsim un compromis potrivit și, cum spuneam, de ce am făcut propunerea aceasta? În primul rând, pentru că am consultat uh, foarte mulți actori implicați și am consultat foarte multe infirmiere, asistente medicale. Și recent am fost contactați de organizațiile asistentelor medicale care ne-au oferit uh, o listă de competențe care ar putea să fie inserate în articole. Aceasta e o chestiune pe care o examinăm în acest moment, o să discutăm și cu dumneavoastră și până la urmă, cum spuneam, Așteptăm un compromis acceptabil și pentru noastră și pentru noi și vom găsi o soluție care să nu fie o cămașă de forță pentru nimeni, dar care să asigure un nivel înalt de pregătire. Și cred că acestea uh, sunt toate lucrurile pe care vreau să le spun. Vă mulțumesc! Mulțumim! Deja unele dintre colegi doresc să ia din nou cuvântul după cele ce ni le-ați spus, dar avem un program foarte strâns, așa că îi dau cuvântele acum din nou doamnei raportor și cred că vom avea din nou ocazia de a discuta despre acest text. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc pentru această dezbatere foarte bună. Doresc să le mulțumesc tuturor, în, cel, în, în special doamnei Rod Bernd care, au, uh, care a vorbit din nou despre tema asistenților medicali. Eu cred că greșeala comisiei e următoarea. Calitatea educației a sistemelor medicale, da, se dorește să fie crescută, însă nu vorbește despre educația specializată, ci despre educația generală, care e foarte diferită în statele membre. Apoi, domnul Zeber ne-a vorbit, ne vorbit despre, marea, despre Marea Britanie și cum arată sistemul uh, academic acolo. Există acolo se implică în sistemul de sănătate asistenți medicali care nu au o pregătire uh, medicală suficientă. Noi ne dorim să existe o pregătire la un alt nivel și acești oameni să poată să lucreze în orice stat membru. Apoi, la echivalență echivalența a 12 ani de școală generală. Trebuie să vedem ce înseamnă această echivalență în ceea ce privește educația. Dar aceasta trebuie să fie verificată prin conținut și prin felul de calificare care se face. Am și o rugăminte, Dagmar Marot a spus că trebuie neapărat să discutăm cu cei de la IMCO, cu doamna Vagnio și ceilalți, și să vedem, dar noi trebuie să avem o poziție foarte clară, astfel încât să ne consolidăm și poziția de negociere. Scurt despre cerințele lingvistice. Eu sprijin deja cele spuse de doamna Brepels, Însă am auzit cele spuse și de doamna Iana Kudakis, care spune că trebuie să avem o abordare echilibrată. Probabil că ar trebui să găsim o cale de mijloc în țările cu mai multe limbi oficiale să se vorbească neapărat una din acele limbi. De exemplu, pentru Flandra să se vorbească limba vorbită cel mai des acolo. Sunt deschise la formulări și la compromisuri cu raportorii din umbră. Cât despre card și comisia îl recomandă pe bază voluntară, eu sprijin acest fapt, sunt pentru acest caracter voluntar, însă mai putem uh, discuta. Apoi accesul la pacienți, trebuie să avem grijă la siguranța pacienților, e un punct foarte important pentru mine și mai ales în acest domeniu al sănătății avem nevoie de niște cerințe foarte înalte. Apoi, situația Poloniei, sunt foarte deschisă, doamnă, știm cu toții că se lucrează foarte bine în Polonia în ultimii ani și că cerințele sunt îndeplinite. Domnul Pirilio, actele delegate. Trebuie să nu uităm că... Prin actele delegate, Comisia a permis aici o multitudine de posibilități se poate schimba conținutul directivei foarte mult și așa că noi, Parlamentul, trebuie să fim foarte atenți. Știm că se poate ajunge foarte ușor la actele delegate, se ajunge la negocieri, însă statele membre nu sunt destul implicate. Da, putem pune la îndoială acest fapt, pentru că eu cred că e important să ținem cont și de statele membre. Așa că eu cred că trebuie să vedem situația puțin diferențiat. În ceea ce privește termenele, și eu sunt pentru niște termene mai scurte față de status quo. Acum, din nou despre aspectul lingvistic. Am auzit și părerea colegei din uh, Germania care ne vorbea de mobilitate care nu trebuie să fie îngrădită dar mai ales în sistemul medical e important ca limba străină să fie la un înalt nivel, însă cred că mai putem lucra până ajungem la un compromis. Cred că am atins tot ce trebuia, mulțumesc. Mulțumim, doamnă Weisberger. Avem termenele pentru depunerea amendamentelor la data de 8 octombrie, iar apoi vom vota la data de 6 noiembrie în comisie, iar în comisia de fond, în IMCO, votul va avea loc pe 28 noiembrie. Și deci totul a fost avansat. Bun, următorul raport de pe ordinea de zi e raportul Arsenis, punctul de pe ordinea de zi 19 și îi dau cuvântul direct raportorului. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru interesul acordat acestui raport am, uh, avem 326 de amendamente din partea multor colegi. Uh, acest raport are un caracter extrem de tehnic, deci e remarcabil că s-au făcut atâtea amendamente. Am înțeles că mulți colegi uh, s-au luptat cu aceste probleme tehnice și ca și până acum, de-a lungul întregului proces legislativ, vă rog să țineți cont că eu vă stau la dispoziție oricând, cum, dacă pot să vă ajut cu aceste probleme. După cum spuneam, raportul e unul cu caracter foarte tehnic, dar în același timp e vorba și de o problemă politică foarte importantă pe care noi trebuie să o soluționăm. La Durban am luat o decizie în legătură cu LULUCF. Iar Uniunea Europeană a venit foarte rapid cu o propunere pentru ca acest acord să fie transpus în acquis comunitar. E un semn foarte pozitiv că noi ne onorăm angajamentele asumate în negocierile internaționale și că suntem angajați să ajungem la un acord uh, pentru a combate schimbările climatice. Și ceea ce s-a convenit deja la Durban poate deja fi e, uh, transpus. A fost o decizie luată prin consultări cu statele membre și acum ce ne așteaptă uh, pe noi uh, depășește deja acest acord. E vorba de uh, un alt obiectiv deja. În Uniunea Europeană, statele membre și instituțiile europene? pot uh, avea câștiguri din activitățile LULUCF, adică contabilizarea pentru exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură. Uh, din agricultură și din drenarea și reumidificarea zonelor umede. Și aceste câștiguri nu sunt cunoscute de cetățenii noștri, din păcate. Sigur, sunt câștiguri potențiale. De aceea, în propunerea mea, există trei elemente adăugate. În primul rând, agricultura, apoi uh, reumidificarea zonelor umede, apoi planul de acțiune lulu LULU-CF și, în al treilea rând, posibilitatea ca și Comisia să facă ajustări tehnice la nivelurile de referință. Items, the new items on... Aceste trei uh, articole noi uh, care au intervenit după decizia de la Durban și în decizia lui UCF pe care o discutăm acum, uh, înseamnă că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru o nouă fază când noi contabilizăm și emisiile uh, LULUCF și le includem în obiectivele noastre. Deci putem deja să profităm de economiile deja făcute prin reducerea efortului de, de reducere a emisiilor industriale și de asemenea prin reducerea costurilor uh, acestui proces. și putem face totul în mod mai integrat cu contabilizarea tuturor emisiilor și uh, câștigurilor ascunse pe care le realizăm noi prin economisirea de bani. Deci, pe, pentru a ajunge la un nivel uh, la care să putem utiliza acești bani prin uh, eforturi mai mici uh, de a reduce emisiile industriale, Trebuie să ajungem la un nivel care să ne permită să trecem la faza a doua, pentru că dacă ar fi să trecem acum la faza a doua, s-ar întâmpla următorul lucru, și anume Danemarca, Spania și Portugalia și-ar măsura economiile făcute din emisiile din agricultură și alte țări nu ar face acest lucru și n-ar avea niciun beneficiu de uh, tras de pe urma economiilor pe care le fac. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi vom sta încă în uh, sala asta peste uh, zile și zile și ne vom certa unii cu alții, pentru că nu va exista o situație de egalitate între noi, pentru că unii vor avea beneficii uh, uh, și alții nu. Deci va fi o problemă legată de concurență în cele 27 sau între cele 27 de state membre. Dacă, dacă e să trecem la faza a doua, când vom uh, contabiliza și ține cont uh, și, <clears throat> și de câștigurile făcute de pe urma emisiilor UCF și le vom include în obiectivele noastre, noi în această lege pe care discutăm trebuie să respectăm trei principii. Și eu asta voi uh, încerca să obțin. Deci să avem uh, un picior de egalitate, să contabilizăm la fel în același mod și să comunicăm între noi, să știm ce face fiecare și să înțelegem uh, care sistem funcționează mai bine. Iar dacă nu facem așa, dacă nu comunicăm și dacă nu acționăm la fel, atunci putem să și uităm de faza a doua și să hotărâm aici și acum că nu vom măsura, nu vom contabiliza aceste emisii LULUCF, pentru că va fi imposibil să o facem. Noi am organizat o audiere acum două zile pe problema asta. Îi mulțumesc colegilor care au participat la acea audiere și a fost foarte interesant pentru că noi am reușit să eliminăm două mituri despre această legislație. Primul mit l-a risipit președintele Uniunii Agricultorilor. Și anume, se spunea că se, se, va, se vor pune obstacole birocratice cu această nouă lege uh, și o povară birocratică nouă pe umerii agricultorilor și chiar șeful lobiștilor uh, lobby-ului agricol de la Uniunea Europeană a spus foarte clar că odată cu această legislație pe care discutăm noi, nu se va adăuga niciun nivel suplimentar de birocrație și nicio povară birocratică suplimentară pentru uh, agricultori. De asemenea, ni s-a explicat în această audiere că noi vorbim despre un exercițiu care va fi făcut la nivel macro. Nu va fi vorba de un efort individual al fiecărui stat membru sau al fiecărui agricultor. Deci se face la nivel macro. utiliza date care deja sunt furnizate de statele membre către IPCC, Grupul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice, și datele pe care le avem din politica agricolă comună și în legătură cu zonele umede și zonele de pășunat. Al doilea mit era că această lege va afecta suveranitatea statelor membre și dreptul lor de a decide în legătură cu uh, politicile de împădurire și reîmpădurire, dar uh, nu e adevărat. Din câte știu eu, adică cred că am citit bine și am înțeles bine documentul și vreau să mă asigur că așa e și eu voi insista că acesta este doar un mit am depus amendamente în care se spune clar că nu se adaugă niciun nivel suplimentar de birocrație și doresc să respect aceste principii și acum să aud ce aveți de spus dumneavoastră și din nou aș dori să spun că eu uh, și asistenții mei vă stăm la dispoziție pentru orice mm, întrebare, clarificare de ordin tehnic și ca întotdeauna până la urmă să reușim să ajungem la un consens pentru acest raport. Mulțumesc! Uh, mulțumim foarte mult, domnule Arsenis, și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Richard Zeber îl înlocuiește pe raportorul din umbră astăzi. Vă rog! Mulțumesc! Raportorul din umbră nu poate să participe astăzi aici, așa că voi prezenta eu părerea lui. mulțumim lui Criton pentru munca făcută și Înțelegem foarte bine propunerea comisiei că își dorește să avem niște date mai bune pentru politica noastră climatică. Acest sector implicat aici este cel în care se produc uh, gaze cu efect de seră nici această propunere nu e un regulament perfect, o bază de date perfectă, pentru că există uh, destul de puține date care ne sunt puse la dispoziție și trebuie să recunoaștem acest fapt. Ce ne îngrijorează pe noi cei de la PPE? Și îi mulțumim și Comisiei pentru evenimentele speciale care au fost organizate împreună cu noi, însă nu au reușit să ne îndepărteze toate aceste îngrijorări. Pentru că, pe de o parte, statele membre, cât și întregul sector al agriculturii, au încă probleme în ceea ce privește colectarea datelor și obligativitatea de raportare. Cred că noi trebuie să respectăm acordurile internaționale pe care le avem, de exemplu Convenția Cadru a ONU, protocolul de la Kyoto și aici ar trebui să încercăm să sprijinim Comisia astfel încât să avem o formă comună uh, pentru toate statele membre sau cel puțin pentru sectorul agriculturii, pentru că politica de agricultură este aproape suprareglementată. Deci trebuie să încercăm să ajungem la o soluție bună. Orice obligații suplimentare, chiar dacă demonstrate statistic, nu credem că ar fi oportune în momentul în care ne aflăm, așa că noi nu vom fi de acord fermierii noștri, tre- fermierilor noștri trebuie să le rămână obligativitățile de până acum. Un, plan, un nou plan de acțiune ar trebui să fie pe bază voluntară. Trebuie să vedem care este practic, cum poate fi pus în practică acest proiect. Noi nu credem că vine cu ceva în plus pentru climă. Credem că există măsuri prin care putem ajunge la rezultate mai bune. Încă mai trebuie să verificăm detaliile și, așa cum am spus, există o foarte mare lipsă de date în acest domeniu. Dacă ne uităm la situația internațională, atunci vedem că avem încă o poziție de lider. Aceste garanții care, erau import, care sunt importante pentru noi deocamdată sunt prea puține și nu ne dorim să existe niciun fel de noi obligativități pentru statele membre. Noi vrem să ne respectăm angajamentele deja luate, însă din păcate credem că se merge prea departe din punct de vedere politic. Mulțumesc! Mulțumim Richard Zeber și acum are cuvântul raportoarea din partea liberalilor, care e înlocuită astăzi de doamna Reimers. Mulțumesc, o înlocuiesc pe doamna Rica Manners, raportor din umbră din partea grupului nostru politic. Noi am depus amendamente în ceea ce privește caracterul um, voluntar pornind de la cele convenite la Durban. Dacă ne uităm la planul de acolo, uh, la nivelul Uniunii Europene credem că se merge mult prea departe dacă se introduc obligativități. E nevoie să se păstreze caracterul voluntar. Pe de o parte, politica de civilcultură încă se află sub uh, se află la latitudinea statelor membre. Observăm că în agricultură exist se adună acum foarte multe date iar datele care sunt colectate în comisie au un cost foarte mare, iar datele, când acestea sunt obținute și într-adevăr sunt fiabile, atunci acestea trebuie să fie și prelucrate și evaluate, astfel încât să tragem niște concluzii de pe urma lor. Din experiență, Fiind implicată în acest domeniu, pot să spun următoarele. Orice fel de date care ajung uh, la nivel european sunt uh, trimise spre Uniunea Europeană, e bine, fermierul este cel care furnizează această dată, fie că produce produse, energie, implicat în bioeconomie și așa mai departe. Însă fermi- acestea sunt îndatoririle lui și fermierul nu trebuie să fie împovărat cu birocrație foarte mare care nu are, decât, care nu are ca rezultat decât această colectare de date și cred că va duce la o, această colectare de date va duce la o frustrare mare la nivel european. Așteptăm și noi cu nerăbdare discuțiile care vor urma și credem că vom ajunge la un compromis. Mulțumim, spune președintele Bas Aicut, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru activitatea sa de până acum și toate briefingurile pe care le-am avut și audierile pe care le-am avut. Este interesant să aflăm, sigur că sperăm să obținem un compromis, dar până acum n-am văzut decât blocaje. Sper să fie progrese, pentru că altfel greu vom ajunge la un compromis. Argumentele pe care le aud încă mă mai uimesc, mai ales dacă vorbim despre uh, contabilitate pentru terenuri și silvicultură. În primul rând, dragi colegi, dacă spuneți că e greu să obții astfel de date, citiți raporturile IPCC și sunt foarte multe date disponibile pentru fiecare stat membru la nivel european. Și chiar mai în detaliu decât cere acum Comisia. Deci datele există, există foarte multe informații de satelit, există reguli uh, Uh, de nivel 1 și de nivel 2, există toate chestiunile acestea tehnice. Și acum spuneți că asta va fi o, o povară prea mare pentru fermieri. Pur și simplu nu este un argument valid. Apoi începește uh, acordul de, de la Durban. Într-adevăr, nu e vorba de contabilitate forțată. Și totuși, în același timp, cerem același lucru țărilor uh, în curs de dezvoltare când uh, participă la un proiect să uh, un proiect de tip Red Plus să participe la să, nu, să cuantifice toate emisiile. Și după 2020, totuși și după sperăm ca și Europa să fie obligată să dea date, pentru că noi cerem aceste date deja țărilor în curs de dezvoltare și cu siguranță eh, țările în curs de dezvoltare vor cere același lucru lumii dezvoltate. Deci nu putem să așteptăm până în 2020 când o să fie obligatoriu. Putem să ne pregătim și să ne asigurăm că avem acțiuni coordonate înainte de acest termen. Cred că așa funcționează de obicei Europa. Deci datele există. Internațional vorbim, va fi nevoie. Cerem eh, statelor în curs de dezvoltare care participă la Red Plus, deci ar fi ciudat să nu facem și noi. Apoi, planurile de acțiune care fac parte din propunere. Și aici realizăm că uh, LULUCF este responsabil cu 17% din emisiile de gaze cu efect de seră. Și pe termen lung știm că acest sector va trebui și el să dea rezultat în ce privește reducerile de emisii. Deci acum foarte grijulii începem cu, sta, cu planuri de acțiune când statele membre ne-au cerut măcar să le spunem în ce direcție evoluăm. Asta nu mi se pare o propunere foarte ambițioasă a Comisiei și eu voi propune amendamente care să o facă mai ambițioasă. De exemplu, să avem uh, ținte în cadrul uh, LULU-CF, pentru că altfel nu uh, vom obține. Și apoi mici subiecte care nu au fost menționate, pentru că am, avut, am discutat numai subiecte mari politice privind normele de contabilizare și planurile de acțiune. Uh, sigur, știu că e o dezbatere politică, dar sper că putem să facem progrese. Două comentarii în legătură cu uh, biomasa. Uh, e foarte important să prevenim uh, dubla uh, contabilitate. Uneori știm că acest produs este considerat cu emisii zero, uh, dar știm că dacă emisiile emisiile care vin din biomasă, pentru că dacă tai pădurea vor fi emisii, măcar să ne asigurăm că vor fi uh, contabilizate și aceste uh, emisii în sectorul LULUCF. Și în, fi, în fine începește zonele umede, e un sector foarte important, o zonă foarte importantă și care cauzează foarte multe emisii, mai ales metan ai putea spune că Uniunea Europeană este cel mai mare, al doilea cel mai mare emițător uh, din acest punct de vedere al zonelor umede. Deci ar fi bine dacă am începe să contabilizăm și aceste emisii. Știm că deocamdată nu se aplică internațional, dar va trebui să facă parte din acordul internațional. Deci haideți măcar să le contabilizăm și să ne asigurăm că datele pe care le oferim Secretariatului CCF măcar sunt corecte și au sens. Asta încearcă această propunere să facă și haideți să ne concentrăm pe acest tip de argumente mai degrabă decât să umblăm cu argumente legate de birocrație care chiar nu sunt justificate. Vă mulțumim. Următorul va fi doamna Ana Rosbach, care e raportor din umbră. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De-adevăr, trebuie să înlocuiesc pe doamna Gerling și o să încerc să vă transmit mesajul domniei sale, dar fac și o mică remarcă personală. Știți că aici, la Parlamentul European, adesea se fac legi care nu țin cont de realitate, sunt utopice. Și cred că la asta s-a referit și colega de la ALDE, această obligație de contabilizare pentru zonele de pășunat și zonele arabile, eu cred că e o regulă utopică și nerealistă. Din nefericire, sunt de acord. Și acum, ă, vă transmit mesajul doamnei Gerling. Întâi dorește să mulțumească comisiei și mai ales și domnului Criton Arsenis pentru raportul ă, domniei sale. E un subiect important care ne readuce la dezbaterea privitoare la politica agricolă comună. Există reticențe în rândurile socialiștilor față de acest raport, pentru că noi considerăm că propunerea inițială a Comisiei și textul care ne transmite astăzi, pe care îl transmite astăzi Criton, merge, merg și mai departe decât ce s-a făcut la Durban. De deci, aceea credem că e un document utopic și prea ambițios și vrea să facă lucrurile prea repede. Pentru noi această utilizare a terenurilor trebuie să facă parte dintr-un ansamblu de reguli internaționale, pentru că dacă nu riscăm să ajungem să avem două sisteme în același timp. Și atunci statele membre care ar participa la contabilizare ar avea prea mult de făcut, s-ar crea o inegalitate. Nouă ne ajunge articolul 10, deși Comisia încearcă să ne convingă de uh, că nu așa stau lucrurile, dar noi credem că se va crea o sarcină suplimentară insuportabilă pentru agricultori și pentru statele membre. Deci riscăm să avem nou, două niveluri de legislație. Uh, una bazată pe pilonul 2, deci cu uh, politica agricolă comună și în același timp alta bazată pe uh, ecologie și să fie două sisteme de contabilizare. Și eu nu cred că planurile naționale trebuie să fie modificate, spune doamna Gerling. Și de aceea uh, voi face propuneri ca să încercăm să ajungem la acest compromis dorit uh, cu amendamente care își doresc să reducă această povară uh, cu planuri de acțiune mai flexibile ca să se reducă capacitatea de intervenție a Comisiei. În cursul dezbaterii din iulie, Doamna Gărlic deja a spus că Comisia merge prea departe cu actele delegate. E vorba de uh, aspecte care trebuie rezolvate, credem noi, cu, prin procedura legislativă normală și nu prin comitologie. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Rosbach. Am, au avut cuvântul toți raportorii din umbră. Așa că trecem acum la ceilalți colegi care doresc să ia cuvântul. Citesc acum lista cu vorbitor. verificați dacă vă aflați toți pe listă. După aceea închidem lista. Ulanta Hipner, dan, die Kollegin Kukovic, dan, äh, der Kollege Sadurikakis, Sadurskis, dann der Kollege Prodi, Kollege Karl-Heinz Florenz, Sophie Okuni, dann der Kollege Fjellner, Christopher Fjellner und Peter Liese abschließend. Habe ich jemanden vergessen, nicht genannt? Das am uitat pe cineva, e cineva care nu se află pe listă, nu e cazul. Bun, atunci începem. Vă rog să vă restrângeți la două minute, dacă e posibil, pentru că dacă nu, nu vom avea destul timp. Mai avem de tratat un raport astăzi. Doamnă Clas, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, de fapt am putea discuta ore întregi despre acest subiect, însă s-au spus deja multe. Vreau să subliniez și eu cele spuse de Richard Zeber și de Ana Rosbach. Conferința climatică de la Durban, acolo am căzut de acord că trebuie să ne ocupăm din 2012 obligatoriu și de partea forestieră. se face aici un exercițiu care clar aduce povară birocratică, duce la o distorsiune a concurenței, uh, și am ascultat-o și pe Brita Reimers, care ne spunea că toate datele care sunt colectate trebuie să fie prelucrate, pentru că altfel nu ajungem nicăieri. Da, va fi mai multă birocrație, așa că nu avem de ce să punem la îndoială acest fapt. Ne dorim să sprijinim politica agricolă, ne dorim să existe planuri de acțiune naționale în ceea ce privește păstrarea zonelor uh, verzi. Acum ne aflăm în plină perioadă de rezormă a pacului, așa că ne va fi destul de greu. Există acolo niște obiective pe care nu trebuie noi să le contracarăm. Trebuie neapărat să urmăm propunerile făcute de comisie. Câte ceva acum despre industria forestieră și păduri. Este foarte bine că protocolul climatic face trimitere și la acest domeniu. Pădurea trebuie văzută și în felul următor. Durabilitatea pădurilor e una foarte importantă pentru că în păduri se stochează dioxidul de carbon și dacă acestea sunt gestionate așa cum trebuie, atunci acest succes înregistrat în domeniul pădurilor poate să fie securizat. Totuși știm că până la urmă dioxidul de carbon stocat în, păru, în păduri este liberat din nou în natură după câțiva ani. Însă în ceea ce privește lemnul prelucrat, stocarea este de un alt mod aici. Și așa că trebuie să se țină cont și de aceste emisii rezultate în urma dioxidului de carbon stocat în lemnul prelucrat. Vă rog să țineți cont și de cele spuse de mine. Mulțumim, are cuvântul doamna Hübner. Dziękuję bardzo. Nie ulega wątpliwości, że sektor użytkowania gruntów i zmiany... Mulțumesc. Cu siguranță utilizarea terenului și schimbarea modalităților de utilizare a terenului vor fi importante din punct de vedere al emisiilor. Totuși, cred că se pot uh, îmbunătăți rezultatele acestei propuneri ale Comisiei dacă anumite măsuri n-ar mai fi obligatorii, ci voluntare. Cum au spus unii colegi la Durban, nu s-au oferit obligații, ci s-au făcut unele sugestii și fiecare țară a decis ea însă și, unde, și până unde poate merge. Raport, raportul domnului Arsenis este de bună calitate, totuși aș vrea să subliniez anumite formulări ale Comisiei care par să fie problematice. De exemplu, statele membre să pregătească planuri de acțiune pe patru ani pentru reducerea emisiilor, dar de, nu înțeleg de ce emisia trebuie după aceea să le evalueze, să le schimbe. Planurile trebuie să fie măsuri voluntare ale țărilor și apoi țările să arate ele însele că fac eforturi pentru a reduce emisiile, pentru că dacă industria generează emisii, atunci țările vor și ele să reducă emisii. De asemenea, Comisia propune acte delegate, ceea ce cred că nu este un lucru bun, pentru că ele pot uh, influența procesul de luare a deciziilor. Și un alt lucru este uh, uh, uh, emisiile din uh, uh, pășuni și zone umede. Acestea trebuie să fie voluntare, nu trebuie să fie incluse în raportul uh, uh, obligatoriu. Dacă știți ce este o pădure, conform definiției, cred că acum o schimbare ar avea drept rezultat metode diferite de uh, reglementare, mai ales dacă uh, ne gândim că pădurile sunt uh, adevărate comori naționale în Grecia sau Malta și uh, întreținerea unei păduri în astfel de țări în sudul Europei nu e aceeași cu cea din Polonia. Da? Uh, sunt țări care își pot reduce emisiile altfel. Trebuie să recunoaștem acest lucru și cred că ar trebui să se lase o marjă de manevră țărilor ca să acționeze în moduri diferite. Următorul vorbitor, vă rog, domnul Glaschis. Paldies, priekšsēdētāji. Iepriekš gan jūs Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul acum. Îi mulțumesc lui Criton pentru activitatea excelentă pe care a făcut-o pe acest raport. Înțeleg că e foarte util să introduci, să contabilizezi și pășunile și zonele umede am ascultat opinii interesante din acest punct de vedere și înțeleg că statele membre vor fi responsabile de această contabilizare și nu fermierii și asta ne-a spus Criton astăzi. Însă până la urmă se pune întrebarea cum uh, vor obține autoritățile aceste date. Bineînțeles de la aceeași fermier și asta înseamnă o povară administrativă suplimentară. Sigur că nu va fi o problemă pentru marile ferme care au sisteme computerizate, dar ce facem cu fermele mai mici? Deci aș sugera uh, contabilizare voluntară pentru statele membre dacă acestea vor să obțină beneficii. Uh, într-un cuvânt, aș sugera același cadru ca și protocolul de la Kyoto, astfel încât această contabilizare a pășunilor și zonelor umede să fie voluntară. În al doilea rând, prea multă informație ar crea uh, probleme uh, pentru instituții. Acestea ar putea să fie incapabile să proceseze toate aceste informații. Așadar, procesul de procesare a datelor ar trebui să fie unul uh, echilibrat, să nu dăm mai multe informații decât este nevoie. Mulțumesc. Mulțumesc, colegul Cucovic, Colega Cucovici. Mulțumesc. E clar că există aici niște obiective foarte ambițioase din partea raportorului nostru. Multe dintre ele sunt realiste, însă o parte dintre ele sunt, după părerea mea, nerealizabile în ziua de astăzi. Trebuie să fim atenți, în primul rând, să nu lucrăm cu decimale. Să în loc de kilograme, de exemplu, să vorbim în tone. încercăm aici să avem un uh, regulament corespunzător și LULUCF ar fi deja o obligație la nivelul Uniunii Europene. De aceea eu propun să facem, să elaborăm două texte, două texte care să fie separate și din punct de vedere temporal. Și în primul rând e important să ne gândim la consecințe, la efecte. Trebuie să ne gândim și la povara administrativă suplimentară. Trebuie să ne întrebăm în acest moment și următoarele. E bine faptul că pădurile sunt și ele introduse acum în terenurile agricole sau ne dorim ca aceste terenuri să rămână pentru producția de alimente? Domnul Prode are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând doresc să-mi exprim regretul pentru că nu avem directiva de conservare a solurilor, care a fost semnată, a fost, uh, mă scuzați, stopată la Consiliu, deoarece solurile reprezintă o resursă fixă, care așadar nu poate uh, ieși de sub competența statelor naționale. În legătură cu emisiile de gaze cu efect de seră, uh, trebuie contabilizate și solurile. Și eu sper ca lucrurile să se deblocheze și să ne gândim și la soluri în viitor apropiat. Apoi, după cum s-a spus deja, datele obținute prin satelit există și vor exista date încă și mai precise atunci când uh, sistemul uh, GMS va fi uh, fun- complet funcțional și deci nu agricultorii vor fi cei care va, vor trebui să furnizeze datele. Bun, vor putea să o facă dacă vor dori, dar ei vor putea utiliza tocmai datele prin satelit, prin GMS, care ne va putea spune cât, câte emisii de carbon se vor acumula dintr-o pădure bine conservată. În plus, vor exista și observațiile la fața locului și informațiile obținute de acolo. Eu mă gândesc la niște avioane tip dronă, fără pilot, care vor putea face fotografii de aproape ca să completeze imaginile prin satelit, uh, pentru că anumite fotografii foarte precise nu se pot totuși face prin satelit, astfel încât nu agricultorii vor fi cei care uh, să suporte această po- povară noi va trebui să facem în așa fel încât agricultorii să participe la acest bun comun și anume păstrarea habitatului și al mediului în general. Mulțumesc! Mulțumim, are cuvântul domnul Karl-Heinz Florenz. Da, dacă noi e să ne ocupăm cu seriozitate de dioxidul de carbon, da, trebuie să ne confruntăm și cu acest domeniu pe care îl avem în față. Faptul că nu există bovara administrativă, cred că nu e adevărat. Eu sunt fermier de 30 de ani, i-am ascultat pe Basaicut, am ascultat-o pe doamna, l-am ascultat pe raportor, uh, eu i-aș invita la mine la fermă în aprilie, e numai la 200 de kilometri de aici. Domnule președinte și dumneavoastră sunteți uh, invitat și haideți să vedeți cum se completează formularele pe care le avem de completat, cu tot cu calculatoare și oricum. Și veți fi foarte uimiți, pur și simplu veți rămâne cu gura căscadă. Am auzit spu- le spuse și domnul Prodi. Da, fotografiile sunt foarte precise, dar eu am păduri, am copaci în pădurea mea care trec și peste graniță și atunci în imaginea de pe satelit stabilit, pădurea mea e de fapt una mai mică. Potrivit um, legislației, eu dintr-o dată aș fi scos din legalitate, aș fi deja cu un picior în închisoare. Ei bine, putem discuta în același sens despre multe alte teme. Apoi, în ceea ce privește obligativitatea, dacă ar exista deja toate aceste fotografii și informațiile pe care le-am avea, ar trebui făcute pe suprafețe la hectar, atunci nu ar mai rămâne niciun fel de spațiu de manevră. Comisia știe foarte bine despre ce vorbesc și dintr-o dată, peste noapte, vor avea o mare bucată de muncă. În ceea ce privește premiile la hectar, da, în doi ani trebuie să existe asemenea date. Eu pot să spun că aș prefera ca toate aceste aspecte să fie obligatorii. Pentru alte țări, Irlanda, Portugalia sau știu alte țări, nu știu exact ce se întâmplă acolo. Aș vrea să știu ce faceți cu datele colectate. Ieri, fermierilor care au fost aici în piața Luxemburg, le-am spus că în creșterea de animale, eu nu mă ocup cu asta, dar 10.000-8.000 de litri de apă pe, de lapte pe vacă nu e ceva realist. O cantitate de 5.000, dar ar fi una care ar corespunde realității. Da, dacă le cerem asemenea cantități de lapte, înseamnă că trebuie să crească mult mai multe vaci. Și ce se întâmplă cu datele pe care le colectați? Eu vreau să știu acest lucru. Da, trebuie să mai discutăm. Să credem că totul e voluntar, că fermierii nu au niciun fel de efect, e o minciună când Comisia a terminat munca ce trebuie să facă, atunci ar fi rândul statelor federale în Germania. Trebuie să spună, pe un hectar există atâtea specii din acest copac și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, spune domnule președinte, era atât de entuziasmat încât am și uitau, uitat să fiu atent la timp. Însă această invitație o vom trece în protocolul ședinței noastre. fie o cuniare cuvântul. Merci, monsieur le président. Je note aussi hein, que Heinz nous a euh, invité. Mulțumesc, domnule președinte. Euh, mulțumesc că discutăm această chestiune. Sunt absolut de acord cu Carl. Sunt de acord cu Carl, deci o să fiu foarte succintă. Între 1990 și 2006, 275 de hectare de sol se pierd în fiecare zi prin urbanizare, permeabilizare și eroziunea solului. Deci este efectiv uh, cazul să avem un cadastru mai bun, o mai bună gestiune a solurilor și o mai bună gestiune climatică, suntem cu toții de acord. În schimb, vă reamintesc că noi, legislatorii, trebuie de acum să vedem impactul economic al textelor pe care le adoptăm. Trebuie să ne uităm care este impactul procedurii administrative, așa cum a spus Carl, pentru cei care sunt vizați de ea. Europa astăzi are o imagine că e dificilă pentru cetățeni, nu și pentru că tot controlăm, suntem foarte complexe, suntem normativi și adesea uh, legile noastre presupun proceduri administrative suplimentare și un lucru la care trebuie să fim foarte sensibili noi legislatorii, pentru că noi suntem responsabili cu imaginea Europei uh, față de cetățenii noștri și trebuie așadar să accelerăm tranziția către o economie uh, de carbo, fără carbon. Uh, trebuie să, să ne concentrăm pe ideea de a avea o întreprindere progresivă, un demers coerent cu definițiile stabilite la conferința de la Durban și, mai general, dacă reglementarea, definițiile Uniunii Europene sunt compatibile și coerente cu restul reglementărilor internaționale. Vă mulțumesc. Elena. Mulțumim. Domnul Fielner are cuvânt. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Interesant să ascult dezbaterea și să vedem cât de mult perspectivele noastre naționale și experiența noastră națională se reflectă în atitudinile pe care le avem. Și poate că nu e așa ciudat dacă ne gândim despre ce vorbim. Vorbim despre utilizarea terenului și folosim foarte diferit terenurile în, în statele membre. Perspectivele noastre asupra pădurilor sunt foarte diferite. Și există un lucru foarte important aici. Pădurile au așa un potențial atât economic cât și social. Produsele forestiere pot însemna foarte mult atunci când vorbim despre reducerea emisiilor cu efect de seră. Dar provocările și știința, informațiile pe care să le folosim ca să le facem acest lucru sunt foarte diferite. Cunoștințele sunt foarte, au un caracter foarte local. De aceea eu personal am foarte multe preocupări legate de textul Comisiei care spune că planurile de acțiune trebuie să fie evaluate de către Comisie, care trebuie să facă recomandări de, de ca și cum ei ar putea să analizeze mai bine modalitatea cea mai bună prin care să folosim acest potențial din fiecare stat membru. Deci nu cred că e adevărat. În al doilea rând, când vine vorba de date și cred că Karl Heinz a avut multe exemple locvente legate de date, e un fapt că s-ar putea să avem date, date datele pot fi mai corecte, mai puțin corecte și avem date care sunt complet incorrecte. Nu poți să te bazezi pe ele absolut deloc. Și ideea este să ne concentrăm pe partea uh, cea mai bună a datelor, pentru că dacă începem să amestecăm lucrurile, uh, o să complicăm și mai mult lucrurile și uh, lupta împotriva schimbării climatice va fi și mare. Așadar, concluzia mea este că nu ar trebui să facem un fel de Durban LULUCF de lux, deci să avem un standard pentru Uniunea Europeană și unul pentru LUCF și să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Mulțumesc! Mulțumim, Peter Lizeară, cuvântul. Le mulțumesc și colegilor. Dezbaterea a fost una foarte aprinsă. Sunt de acord că trebuie să fim foarte atenți. Când Comisia ne spune că nu există poveri suplimentare pentru fermieri, așa ceva mie nu mi-ajunge. mi ajunge Împreună cu raportorul am înmânat amendamentul 79 și îi rog pe toți colegii să sprijine acest amendament. Aș vrea să știu dacă Comisia poate să îl accepte pe acesta așa cum e. Ne dorim mai multă clarificare, pentru că se spune că nu va exista o povară suplimentară, însă important e ceea ce ne dorim noi să aducem în plus prin acest amendament. Sprijin cele spuse de by, uh, Bas Aicord în ceea ce privește dubla numărare. În sistemul de test, biomasa este încadrată la factor 0 poate și în cadrul sistemului de comercializare a emisiilor trebuie să schimbăm ceva, nu știu sigur, dar trebuie să ne preocupe și acest loc. Obiectiv pe termen lung. Terenurile forestiere joacă un rol foarte important în ceea ce prive, privește protejarea climei. Cred că în alte sectoare avem mult mai puține șanse. Agricultura e o mare șansă, sectorul agricol e acum o șansă și pentru climă și nu o putem ignora, nu îl putem ignora. La cele spuse de Crista Clas doresc și în acest sens o clarificare din partea Comisiei. Și eu cred că o pădure îngrijită, durabilă, e foarte importantă pentru protecția climei. Și pădurile foarte, mai mult decât uh, pădurile care sunt foarte, foarte vechi. Deci nu doar acestea sunt importante, ci și cele gestionate așa cum trebuie. Trebuie să se țină cont de ceea ce spunem noi și și Comisia Agri în acest subiect, pentru că fermierii sunt cei care vor fi afectați. Mulțumim, spune domnul președinte, și acum aș dori să dau cuvântul Comisiei. Domnul Olson, dacă puteți, încadrați-vă în trei minute, vă rog, pentru că mai avem un raport foarte important azi. Thank you, Mr. President and thank you for all your good comments. And mulțumesc, uh, doamne președinte, mulțumesc pentru comentarii, mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului pentru o dezbatere foarte interesantă și pentru multe amendamente care sunt foarte utile și adaugă claritate. Acum, uh, ca să vorbesc foarte uh, direct, în legătură cu povara pentru agricultori, în primul rând, da, putem susține amendamentul 79 Dați-mi voie să încep cu, o mică, cu un mic exemplu. Și eu provin dintr-o familie de fermieri din Danemarca, în în Danemarca. S-a făcut, s-a făcut acest sistem din 2008 pe bază voluntară, dar uh, familia mea nici măcar nu știe acest lucru. Dacă îi întreb dacă au uh, form, uh, completat vreun formular, nu. Uniunea fermierilor, Sindicatul Fermierilor Danezi habar nu are de acest sistem de contabilizare. Motivul este că majoritatea acestor date deja sunt colectate prin alte mijloace, prin alte sisteme, de exemplu PAC sau Convenția UE UNFCCC, Convenția Cadrul a ONU privind schimbările climatice și este un sistem uh, obligatoriu de 20 de ani. De statele membre deja raportează unele din aceste date și pot suplimenta prin alte surse. Deci ideea ar fi că eu consider că putem spune, putem afirma că nu va exista nicio povară suplimentară prin introducerea acestei legi. Însă, desigur, cea de-a doua fază, cum a spus uh, domnul uh, Criton, când vom discuta obiectivele, atunci va fi o discuție relevantă. Și sigur că vom reveni la toate aceste argumente. Acestea fiind spuse, în legătură cu, amendam- cu amendamentele, spun în general că, după cum a spus și domnul Criton la început, e o legislație cu caracter foarte tehnic și pe acest dosar avem un, uh, un dosar uh, geamăn, ca să spun așa, pe care trebuie să respectăm și anume decizia de anul trecut uh, în urma conferinței de la Durban. Multe amendamente apropie textul de Durban. Există câteva amendamente în legătură cu care voi spune că noi, Comisia, suspectăm că nu le vom putea susține. Bănuim că nu le vom putea susține, ca să vă spun uh, cinstit. Din păcate, există amendamentul 235 uh, și amendamentul 236 în legătură cu uh, biomasa de lemn și apoi 323. Uh, nu, vor fi o contradicție aceste amendamente, ar fi o contradicție sau ar intra în contradicție cu unele acorduri pe care le-am semnat deja și apoi la 233 nu ar fi o contradicție, dar linia noastră și-ar crea o raportare suplimentară sau chiar sisteme duble de raportare dacă statele membre ar aplica uh, asemenea uh, concept. Bun, încerc să transmit un mesaj clar a spune că nu e până la urmă o declarație politică, ci e doar o problemă de aliniere a uh, uh, cât mai multor amendamente posibil. Și apoi aș mai spune că Într-adevăr, uh, contabilizarea agriculturii e una din marile probleme cu care ne confruntăm și unele state membre deja o fac, unele deja raportează de majoritatea datelor, multe state membre deja o fac prin convenție. Deci nu e o problemă de nerezolvat. E o alegere politică și asta trebuie să faceți dumneavoastră. Mulțumesc, cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Și acum? I had a precise, precise question. Am avut o întrebare foarte clară în legătură cu pădurile. Poate puteți răspunde. Da, în curând. Puteți să primiți un răspuns bilateral, probabil, sau e ceva foarte important? Îi dau cuvântul acum raportorului. Mulțumesc, dragă, mulțumesc tuturor colegilor pentru interes pentru interesul manifestat față de acest uh, raport. Nu trebuie să bazăm uh, deci, deciziile pe care le luăm pe uh, mituri și pe temeri nefondate. Această contabilizare nu e nimic nou pentru statele membre. Unele state membre deja, deja o fac, avem și experiența Danemarcei, cum tocmai am auzit, și nu s-a creat nicio povară suplimentară pentru agricultori proprietarii de păduri deja trebuie, au această obligație de raportare. Noi acum vorbim despre agricol, terenuri agricole, dar se vor adăuga și pădurile. Da, sigur, mi-ar plăcea să vizitez ferma domnului Lorenz, dar nu va face nicio uh, diferență vizita mea. Până la urmă, sistemul va rămâne același. Acum, uh, miza aici e dacă vom spune foarte clar că se pot face aceste economisiri și vom arăta beneficiu economic foarte clar uh, pentru statele membre. Doamna Hibner, uh, vă mulțumesc pentru comentarii. Poate știți în legătură cu datele pentru Polonia. Polonia va economisi aproape din emisiile anuale, după ce va contabiliza și emisiile din agricultură. Suedia, de asemenea. Italia, la fel, aproape 2% din emisiile din industrie, datorită emisiilor LULU-CF. Asta înseamnă bani, în primul și în primul rând. Deci sper că doriți să vă ajutați uh, propriile țări și v-aș mai spune că în acest moment, în sectorul agricol, Nimeni nu mai crede această poveste cu uh, povara birocratică suplimentară. A fost o greșeală. Sectorul agricol acum trei luni a fost practic indus în eroare. Dacă cineva ar întreba acum pe agricultori, ei nu cred așa ceva. E o... Uh, e un argument fals. Ceea ce contează sunt aceste economisiri, aceste economii care sunt realizate și care rămân ascunse. Lumea nu știe. Și uh, noi oare le vom menține în continuare în umbră sau le vom scoate la lumină? Asta e întrebarea. Mulțumesc. Mulțumim, Criton Arsenis, pentru concluzionarea discuției. Vom vota la data de 10 octombrie acest raport în cadrul comisiei și în ianuarie 2013 o dată indicativă pentru raportul acesta votat în plen. Mulțumesc pentru discuție și acum mergem mai departe la raportul Perelo și vorbim despre zgomotul pe aeroporturile Uniunii. Dau cuvântul raportorului. domnule președinte. Știu că nu avem mult timp la dispoziție și vreau să fiu cât mai succint ca să avem toți posibilitatea să luăm cuvântul mai apoi. Cum știți, cum, sau cum știm cu toții, în legătură cu raportul meu, Uh, s-au depus 80 de amendamente. Majoritatea dintre acestea, vreau să spun dinainte, că le voi accepta. Și fără excepție, toate au intenția de a îmbunătăți textul. Un număr de amendamente conțin un factor de distorsiune. Și asta mă face să spun că uh, articole cum ar fi 5 sau 10 sunt acceptabile, dar unele uh, practic mă împiedică să pot să ajung la niște compromisuri. Dar în orice caz, cred că până la urmă nu vor fi probleme grave, pentru că deja pregătim compromisuri, de exemplu articolul 4, alineatul 5, vor fi și poate niște amendamente orale oricum, pentru restul se poate discuta, unele sunt acceptabile așa cum au fost uh, depuse. Însă, acestea fiind spuse, cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție amendamentele prezentate la textul de bază al Comisiei de către subsemnatul. Mă refer la conceptul de părți interesate, mai ales și de la, la controlul participării uh, și informării. La articolul 5 și 7 conceptul de parte interesată uh, se poate defini foarte bine. Și apoi la articolul 10, de asemenea am definit foarte clar dreptul acestor părți la controlul operațiunilor derivate din anumite restricții de operații din cauza zgomotului avioanelor. Dar mai ales trebuie spus că textul pe care îl prezentăm încer- prin acest text încercăm să trecem de la, de la dreptul de control absolut al uh, Comisiei la puterea de examinare și de recomandare al, ace- al aceleași. Cred că propunerile care doresc eliminarea acestui articol și uh, în legătură cu acestea, textul nostru era destul de echilibrat. Sincer, credem că eliminarea ar uh, duce la un vid care ar avea efecte contrare celor dorite prin această propunere. Sunt anumite aspecte și amendamente care cred eu că ar trebui să fie primite dintr-un punct de vedere juridic. De exemplu, Și bine, Comisia își va putea oferi propria părere, dar am niște dubii, mai ales din punct de vedere juridic. Mai ales organizarea teritoriului. 60, 68, 84 sau 71 doamne Iana Cudachis, care propune modificare a uh, nivelului de decibeli. Nu știu dacă în această directivă am putea să facem o astfel de propunere. Vă reamintesc că nu-i vorba de o propunere de directivă sau regulament care să modifice directiva deja existentă privitoare la poluarea fonică. E vorba de o propunere de regulament uh, care este absolut și perfect complementară față de ceea ce deja există în legătură cu controlul general al poluării fonice din 2002. Deci, se poate confunda uh, un text cu celălalt și atunci noi trebuie să clarificăm situația. Atunci când vorbim despre participarea părților interesate, uh, Uh, putem diferenția între un organism de tip tehnic, uh, de unul netehnic. Bun, uh, trebuie să clarificăm și situația transparenței și informării părților. Aici cer să se facă o distinție pentru că nu putem cere o opinie tehnică a unui reprezentant a unei asociații de cetățeni afectați de culoarea fonică. Deci uh, îi putem, sigur, cere să participe la procesul de evaluare, dar nu să facă, să ne uh, dea o opinie tehnică. Și cred că, la fel, anexele 1 și 2 sunt foarte importante. Există o propunere care uh, cere eliminarea acestor anexe, referindu-se la directiva de evaluare a polorii fonice care este în vigoare. Eu cred că ar fi foarte limitativ, pentru că deja v-am spus că noi nu modificăm această directivă și nu avem nici două directive din care putem alege una și să o eliminăm pe, cealaltă. pe cealaltă. Nu, sunt două directive complementare și în anexe noi specificăm foarte clar că nu ne referim la zgomot în general, ci cel produs de aeronave în uh, momentul în care ele intră în operațiune. și de aceea, prin aceste amendamente, probabil că n-am putea obține uh, efectul scontat. În general, vreau să vă spun că propunerile mi se par adecvate, s-a lucrat mult la ele, 80 de amendamente pot, pot părea multe pentru un uh, astfel de document. Raportorii din umbră și colegii care au depus amendamente au făcut o treabă foarte bună și le Uh, repet, voința mea de a ajunge la un acord. Le mulțumesc pentru muncă și vom vedea uh, la ce compromisuri putem ajunge, la amendamente consolidate și uh, vom vedea ce amendamente putem accepta și ce amendamente putem elimina. și să vedem care va fi și uh, opinia comisiei, ce amendamente ar putea accepta, ce amendamente nu ar uh, accepta și voi vedea și eu cum voi acționa ulterior. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum dăm cuvântul raportorilor din umbră, în primul rând doamna Crista Clas. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și domnului raportor și mulțumesc pentru evaluarea pozitivă a amendamentelor. Și eu vă fac același compliment înapoi. Ea a fost o propunere foarte bună din partea raportorului asupra care am putut lucra. Ne dorim un regulament sau ne dorim o directivă? Din nou, eu sunt pentru un regulament, pentru că regulamentul e direct și se pune direct în aplicare. Cât despre zgomotul de pe aeroporturi, cred că colegii au niște interese foarte clare în acest sens. Oamenii sunt foarte atenți la această problemă și Comisia ENVI face acum doar un aviz când de fapt vorbim despre niște condiții care afectează sănătatea persoanelor. Știm că zgomotul se poate măsura foarte bine în decibeli, însă felul în care este acesta recepționat de corpul uman și ce efecte are nu e clar atât de clar. Pentru zgomotele foarte puternice nu există niște măsurători clare, dar sunt oameni afectați de acest fapt reducerea zgomotului e o posibilitate foarte bună pentru noi și pentru toate părțile interesate, și pentru societățile din aviație și pentru operatorii de pe aeroporturi. Foarte multe amendamente au fost depuse. Am observat că multe dintre ele au de-a face cu o, um, măsurile de, cost, de, efic- de eficientizare a costurilor. Da, eu cred că ar trebui să vorbim despre niște măsuri eficiente pentru că am include astfel și măsurile de sănătate și economice. Deci ar trebui să introducem doar cele mai eficiente măsuri. În amendamentul uh, meu, la care a făcut referire și raportorul, eu vorbesc foarte clar despre directiva din 2002 în ceea ce privește zgomotul ambient. E foarte clar că protejarea mediului și a sănătății trebuie să își ocupe locul special. Ne dorim să existe o procedură transparentă și să fie implicați cetățenii. Spre asta tindem noi pentru că există cetățeni europeni care trebuie să facă fo- față unor niveluri de zgomote foarte mari și de foarte mari și ei trebuie să fie protejați. Și exact aceste teme ne dorim noi să le tratăm. În proiectul de regulament conține planuri de acțiune. Mai avem și directiva în ceea ce privește zgomotul, care acoperă o parte din acestea. Nu ne dorim să existe o dublă reglementare și ne dorim să existe o procedură armonizată în ceea ce privește valoarea zgomotului. Vă rog să vă mai gândiți odată la acest aspect. Și în directiva, în ceea ce privește zgomotul ambiental, sunt niște definiții foarte clare și spune că trebuie să fie asigurată o, să fie asigurat un mediu în care cetățenii să fie protejați și de zgomot și de alte elemente, deci e un concept important și trebuie să reușim să prevenim afectarea cetățenilor de nivelurile de zgomot mult prea mari. Cred că avem o bază la care putem să facem referire. Apoi, trebuie să se țină cont și de autoritățile locale, pentru că ele sunt cele care cunosc foarte bine situația specifică a unui aeroport dintr-o anumită regiune. Aceste um, afectări din cauza zgomotului sunt niște chestiuni locale și se pot găsi soluții individuale, locale, pentru problemele legate de zgomot. Există și o opoziție care ne spune că nu comisia este cea care trebuie să aibă ultimul cuvânt de spus. Asta ar duce la faptul că nu se mai țină cont deloc de cetățeni și ce își doresc ei, că ignorăm pur și simplu tot. Așa că hotărârile trebuie să fie luate și prin implicarea cetățenilor de la fața locului. Aceștia nu trebuie să fie uitați de comisie. Și pe acest aspect trebuie să punem accentul. Apoi, Transportul aerian are o importanță regională, dar există și aspecte supraregionale de care trebuie să ținem cont. Reducerea zgomotului produs de avioane trebuie să se continue. E un proces foarte nou și dacă și e nevoie de noi aparate, iar cele vechi trebuie să fie scoase din uz. Apoi, trebuie să fie mai bine reglementate zborurile și în ceea ce privește intervalul orar. Îmi este foarte clar că aceste obiective sunt unele ambițioase, multe lucruri au început deja să se întâmple și observăm acest lucru dacă vorbim cu asociațiile din transportul aerian însă e nevoie și de hotărâri luate la nivel supra-regional. Avem nevoie de un, o reglementare și în ceea ce privește gestionarea diferitelor companii aeriene. E nevoie de o coordonare între părțile implicate. Știu că a început și acest proces, dar avem nevoie de mai mult pentru a ajunge la acest proces, astfel încât până la urmă să avem acțiuni coerente în întreaga Europa și în lume. Mulțumim, mă uit la ceas, spune domnul președinte, trebuie să fiu atent pentru că altfel nu avem timp. Acum are cuvântul domnul Chris David. Thank you, Chairman. I'm speaking here. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc aici în numele lui Andreea Zanone care ar trebui să fie în Italia astăzi. Vreau să spun comisiei că domnul Zanone dorește să sublinieze că acesta este un aviz. Avem responsabilități legate de sănătate și principalul, principala țintă a atenției noastre ar trebui să fie sănătatea cetățenilor și modul în care ea poate fi afectată de zgomotul de la aeroporturi după ce că este deja afectată de poluare și de eh, substanțe chimice. În general, susține abordarea raportorului, amendamentele lui sunt menite să completeze amendamentele raportorului și dorește să clarifice noțiunea că eh, valorile de impact ale zgomotului și măsurile de reducere a zgomotului trebuie să fie urmate, eh, să fie urmarea unui proces constant de monitorizare de mediu. Cere participarea activă a cetățenilor și pentru ca să se facă evaluări de, de nivel de zgomot și colectare de date, acest lucru trebuie să fie făcut cât mai obiectiv. Însă, chestiunea fundamentală, amendamentul 1, dacă să fie un regulament sau o directivă, el este în dezacord cu raportorul și crede că Comisia are dreptate să propună un regulament pe motiv că asta ar fi baza uh, juridică cea mai uh, solidă și mai armonizată. Și acum vreau să vorbesc și în numele meu și să spun că sunt de acord cu domnul Zanoni că, într-adevăr, asta ar fi un uh, cadru juridic solid și armonizat. Cred că în grupul meu, pe chestiuni legate de subsidiaritate și proporționalitate, ar putea să existe unele discuții în legătură cu asta. Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor colegul Iana Kudakis. Colega Iana Kudakis. Da, eu am fost uh, raportor din umbră dintr-o perspectivă strict de mediu, deci nu am probleme tehnice și cred că sunt de acord, de fapt, cu Chris, cu, cu partenerii și de coaliție. Sunt de acord că trebuie să privim lucrurile din perspectiva sănătății cetățenilor. Deci, uh, E vorba de nevoia unui echilibru între industrie, cetățeni și mediu și sunt foarte mulțumită de raport. Uh, nu e vorba de o abordare uh, care să încerce să se potrivească pentru toate chestiunile. m a interesat definiția părților interesate și cine ar putea juca uh, un rol aici în calitate de actor implicat, de parte interesată. Cred că prin amendamentul nostru rezolvăm foarte frumos, foarte elegant această chestiune. Mă voi opri aici și voi lăsa pe alți oameni să vorbească acum. Mulțumesc, colegul Vălț. Äh, Mulțumesc, stimați colegi. Acum primim sute de e-mail-uri de la cetățeni îngrijorați care își doresc o îmbunătățire bunătățire a regulamentului. Aceștia sunt îngrijorați că nu se țină cont de destul de sănătate și că pur și simplu pentru eficiența costurilor ei au de suferit. Eu înțeleg foarte bine îngrijorările lor și eu locuiesc în apropierea unui aeroport. Uh, am spus întotdeauna foarte clar, sănătatea și calitatea vieții oamenilor sunt înaintea oricărui tip de profit. Proiectul de regulament al Comisiei nu e unul bun pentru că îmbunătățirea condițiilor din jurul aeroporturilor nu joacă un rol foarte important în această propunere. În considerentul 9, acolo sunt măsurile ce trebuie să se ia în ceea ce privește zgomotul, astfel încât uh, să fie evitat o, un efect negativ și asupra concurenței. Raportul colegului nostru merge în direcția bună, însă nu este suficient sunt de acord cu um, propunerea raportorului de a șterge o, un, unul dintre considerente Apoi, faptul că noaptea sunt interzise zborurile nu cred că ne duce mai departe spre țelul nostru în ceea ce privește coborârea nivelurilor de zgomot din aeroporturi. Așa cum spuneam, importantă e sănătatea și calitatea vieții cetățenilor. Acesta trebuie să fie punctul central al eforturilor noastre. Evaluarea zgomotului e importantă, trebuie să-i ascultăm pe cei care au expertiză în acest sens. După părerea mea, nu e foarte clar dacă această abordare bazată pe eficiența costurilor e cea potrivită, pentru că nu o putem numi echilibrată din moment ce scapă din vedere sănătatea populației. Am văzut că și alți colegi sunt de acord cu mine, și anume restricțiile de operare care apar în articolul 5 și la care să se renunțe total. Nu, în practică ni s-a arătat că restricțiile de operare trebuie să fie o primă măsură la care se poate apela astfel încât să se protejeze o anumită regiune de scomotul aeroportuar. Mai am două puncte de menționat. Sunt de părere că restricțiile de operare au și o dimensiune locală, lucrurile legate de acestea trebuie să se ia la nivel local. De aceea articolul 10 mi se pare superflu în ceea ce privește controlul care apare acolo. Tot pe aceeași linie sunt pentru renunțarea la notificare și cred că trebuie să existe o comunicare pentru a clarifica mai bine situația. Mulțumesc. Vă mulțumim, spune președintele. Are cuvântul acum Jodie Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru uh, comentariile făcute. Sunt complet de acord cu, unele, cu unii dintre vorbitori că ar trebui să fie o directivă. Există un principiu de subsidiaritate și cred că implicarea local în aceste chestiuni trebuie să rămână la, așa cum este acum. Începește părțile interesate, definirea părților interesate sau actorilor interesați. Uh, părerea mea este că ar trebui măcar să fie aleși, deci uh, consilieri care să fie responsabili pentru deciziile pe care le au și în rest selecția ar trebui să fie foarte uh, riguroasă a persoanelor care se participă la discuțiile despre zgomotul aeroportului. privește sănătatea, dificultatea cu acest termen că nu poți să-l cuantifici. E important, evident, să folosim uh, circunstanțele care reduc cel mai mult uh, efectele negative ale operațiunilor, uh, să folosim avansurile tehnologice și toate celelalte lucruri care pot reduce impactul zgomotului asupra sănătății. Cred că actele delegate ar trebui să fie folosite numai pentru uh, update-uri tehnice și, de asemenea, cred că raportorul a ridicat o chestiune extrem de importantă când a vorbit de cei 8 decibel, pentru că, din nou, știți că trebuie să fie, nu știu, 8, 5, 10 decibel. Asta e foarte dificil să spunem noi care e cifra corectă. Trebuie să vedem care sunt informațiile disponibile. Și pentru a încheia, trebuie să nu uităm, domnule președinte, că Aeroportul regional este o parte importantă a infrastructurii noastre, că nu e vorba doar de mari companii, ci de companii mai mici care au avioane mai vechi și e foarte important ca cetățenii să poată călători dintr-o parte într-alta și, în fine, industria respectă abordarea echilibrată, e foarte riguroasă, are niște standarde și cred că discuțiile din Consiliu de până acum, la care m-am uitat, cred că merg în direcția cea bună. Așadar, din nou, mulțumesc raportorului vom avea unele dezacorduri, dar cred că vom reuși să ajungem la o bună concluzie. Și am avut o bună dezbatere în Comisia de Transporturi acum câteva zile. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, am terminat lista oratorilor. În ceea ce privește interzicerea zborurilor de noapte, s-a discutat destul despre acest subiect, dar trebuie să se ia o decizie la nivel de regiune. Însă atunci când există un asemenea o asemenea interzicere a zborurilor de, pe timp de noapte, atunci aceasta este exportată spre alte părți unde probabil nu există reglementări atât de stricte. Trebuie să ținem cont și de acest amănunt când vorbim despre zborurile de noapte. Dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Palvin, director din DG Mobilitate și Transport. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte pentru că ne dați șansa să comentăm și noi pe o discuție foarte interesantă. Ca și ceilalți, aș vrea să mulțumesc tuturor uh, raportorilor pentru activitatea lor în uh, această chestiune. Voi fi foarte subțin pentru că am avut ocazia de a mai uh, discuta aceste chestiuni și vreau să reacționez la câteva comentarii. Lucru care mă impresionează cel mai mult în aceste discuții e problema de sănătate și siguranță și vreau să, înțeleg, să spun că Comisia înțelege complet aceste preocupări și le uh, susține. Sigur, sănătatea publică este o preocupare majoră pentru orice autoritate la orice nivel. Așadar, întrebarea este cum poate această propunere să țină seama cât mai bine de aceste considerații de sănătate. Instrumentul pe care l-am propus se referă la un anumit sector, uh, aviația, și la un anumit proces care trebuie să fie urmat atunci când autoritățile locale sau naționale decid să impună niște restricții. Cu alte cuvinte, aceste uh, propuneri eh, fac legătura între toate nivelurile local, național, european și mai departe. Deci cum integrăm preocupările de sănătate în procesul eh, procedural, respectând în același timp și procedurile internaționale. Și ce am găsit noi ca să rezolvăm această dilemă e o soluție care întărește legătura între această propunere și directiva privind zgomotul de Uh, ambiental și sunt de acord cu domnul Rodrigo Perez că problemele trebuie să fie considerate drept complementare. Directiva de mediu obligă statele membre să identifice sursele de zgomot ambiental, să facă hărți de zgomot și să adopte planuri de acțiune. Și acestea pe baza unor măsurători tehnice. Apoi, instrumentul nostru juridic, dacă îl uh, facem cum trebuie, ne va oferi o, o, o trusă de scule, practic, pentru a face aceste măsurători și, sigur, acestea trebuie să respecte și inter- regulile internaționale, regulile aviației civile internaționale. Deci, uh, nu încercăm să luăm statelor membre puterea de a stabili obiectivele de sănătate și de mediu în legătură cu, cu alte obiecte pe care le pot avea, cum ar fi creșterea regională. Însă, pe această bază, propunem pur și simplu un proces care să fie urmat, care ar putea să fie măsurile de reducere a zgomotului care pot fi luate, care e costul măsurilor, cât de eficiente pot să fie ele și cum vor contribui la uh, îmbunătățirea situației, ce combinație de măsuri poate fi creată. Deci noi credem că o directivă e cea mai bună pentru a evalua uh, chestiuni legate de sănătate și de zgomot și am mhm. încercat să avem o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor pentru a evita problema dificilă a modului în care cuantificăm impactul de sănătate. Știu că unele amendamente de asemenea fac această legătură între procesul de evaluare a zgomotului și procesul de mediu. Uh, Domnule președinte, îmi cer uh, scuze, voi încerca să vă sucim. Mai sunt alte trei chestiuni pe care le-au menționat membrii. Prima se referă la uh, avioanele care sunt la limita respectării uh, standardelor. Și aici, sigur, e important uh, că trebuie să uh, avem un echilibru. E clar că avioanele cele mai uh, gălăgioase produc cea mai mare parte a zgomotului pentru cei care locuiesc uh, pe lângă aeroportul. Vrem să introducem o, o definiție pe care autoritățile să o folosească atunci când examinează problema restricțiilor de zgomot. Vrem să introducem o definiție care să facă diferența de punct de vedere al protecției sănătății cetățenilor care, și siguranței cetățenilor care, lucrează, care locuiesc lângă aeroporturi. Uh, noi propune să mergem numai la minus 8 decibeli față de limita actuală, nu la minus 10. Pentru că asta ar risca să le ia autorităților naționale un instrument eficient de punct de vedere al costului cu care să protejeze cetățenii de punct de vedere al zgomotului și să penalizeze și uh, pe investitorii care investesc în avioane mai uh, silențioase. Deci nu cerem încă o dată utilizarea acestui instrument, ci este un instrument pe care autoritățile să-l folosească de la un aeroport la altul, acolo unde sunt necesare restricțiile. Și noi credem că ar trebui să mergem la minus 10 pentru a fi mai eficienți. În al doilea rând, propunerea Comisiei de drept de, de examinare a, pentru noi. Și noi respectăm complet deciziile luate la nivel local. Nu avem nicio dorință, deci, repet, nicio dorință să luăm decizii într-un fel sau altul în legătură cu uh, modul în care, dacă propunerile făcute local sunt corecte. Nu ne interesează, nu avem niciun rol de jucat. Vorbim doar de proceduri. Propunem măsuri de creștere a transparenței acestor proceduri. Și singurul rol pe care îl produce, propunem pentru Comisie este ca acesta să uh, intervin atunci când procedurile nu au fost respectate. Este o verificare a calității uh, pentru a vedea dacă procedurile uh, legate de restricție de uh, zgomot sunt corecte. În ce privește chestiunea actelor delegate, noi credem că este necesar să adaptăm prevederile rapid în lumina progreselor tehnologice. Suntem foarte mulțumiți să reflectăm uh, asupra mentalităților precise. Avem nevoie de o procedură rapidă. Și vă mulțumesc, îmi cer scuze dacă am depășit uh, timpul. Mulțumim Comisiei și acum, la final, dăm din nou cuvântul raportorului. Vă rog. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la comisión y a los... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc comisiei, raportorilor din umbră. Vreau doar să spun că la fel ca dumneavoastră și eu am primit foarte multe e mail și m-am întâlnit cu reprezentanța ai aviației la nivel regional, la nivel național și de asemenea cu oricine care ar putea să fie afectat și cu grupuri foarte mici, individuale. Și acestea mi-au trimis e mail de ce intru în detalii? Intru în detalii tocmai pentru că am primit atât de multe informații de la cetățeni. Ce mi-aș dori eu ar fi ca noi să fim comisia de fond aici și cred că suntem cu toții de acord. Din moment ce doar ne dăm avizul, noi trebuie să ne restricționăm la prioritățile legate de mediu și sănătate. Aspectele mai practice, cum ar fi profitabilitatea, acestea sunt analizate în Comisia pentru Transport și, desigur, aceștia au o altă abordare față de noi. Însă este foarte clar că noi putem studia doar aspectele logistice ale acestui dosar și asta din cauza mandatului pe care îl are comisia noastră, comisia ENVI. Am auzit cele spuse de doamna Clas, de ceilalți colegi care au luat cuvântul astăzi. Mai sunt în ceea ce privește indicatorii de sănătate și măsurarea acestora. Asta costă foarte mult. Cred că chestiunile pe care le-am discutat sunt multe dacă e să le numărăm. Însă există, da, o diferență între profitabilitate și eficiență. Sunt de acord cu doamna Clas în acest sens și chiar am depus un amendament în acest sens. Cred că eficiența e un cuvânt mult mai bun în acest text. Sunt de acord și cu ceilalți colegi care au mers în aceeași direcție. Cred că avem elementele pe care să construim un bun raport. Vor exista mai multe dezbateri, dezbateri, nu voi discuta foarte mult dacă trebuie o directivă sau un regulament. Important este să avem datele de care e nevoie. Cred că mergem în direcția cea bună și putem da Comisiei de Transport un aviz bun care va fi încorporat în raportul pe care îl face Comisia pe fond. Mulțumim domnului raportor, am ajuns la sfârșitul dezbaterii. Votul pentru aviz va avea loc în 10-11 octombrie, apoi votul în Comisia de Fond, în Comisia Trans la data de 6 noiembrie și un termen indicativ, plenara din decembrie pentru vot. Trebuie să spun că zgomotul pe aeroporturi e o temă foarte importantă, o temă care are de-a face cu sănătatea. Am discutat acest subiect și cu coordonatorii, că ne dorim să ne aplicăm mai mult pe acest subiect. Pentru că pe parcursul proceselor legislative vedem atunci când vorbim despre diferite granițe, niște niveluri, avem nevoie de o bază mult mai largă în ceea ce privește zgomotul și cum afectează acesta sănătatea. Avem nevoie de mai multe cercetări și mai multe anchete și vor exista asemenea studii. Le mulțumesc colegilor care s-au implicat în dezbatere. Ne reîntâlnim la ora 15 pentru a continua reuniunea noastră. Sper să avem de 10 ori mai mulți colegi în sală, pentru că vom avea la punctul 24 de pe ordinea de zi o, un schimb de opinii cu directorul executiv AESA și apoi cu o discuție cu doamna Jacqueline Megleit, directoare executivă ASE. Iar ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 26, îl eliminăm. Deci mai avem doar aceste două puncte pe ordinea de zi pe care le-am anunțat. Vă rog, vă urez tuturor o pauză plăcută și ne reîntâlnim la ora 15 pentru a discuta cu agențiile. Mulțumesc!